Monsieur le Domnul, com, domnule comisar, dragi colegi, vă urez tuturor bun venit la sesiunea noastră plenară cu numărul 33, la sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor. Există obiecții referitor la ordinea de zi care v-a fost comunicată? Văd că nu. Prin urmare, aceasta se consideră adoptată vă adresez aceeași întrebare referitor la procesul verbal al sesiunii plenare cu numărul 132 de pe 5-6 decembrie anul trecut. Există observații? Nu? În acest caz, procesul verbal este adoptat. Chers collègues, Dragi colegi, aceste ultime săptămâni au fost marcate de evenimente tragice. Mă gândesc, bineînțeles, la colegul nostru, primarul orașului Gdansk, Pavel Adamovici, care a fost înjunghiat pe 13 ianuarie la un eveniment de binefacere, decedând uh, a doua zi în urma rănilor provocate. Avem în gândurile noastre și victimele atentatului terorist de la Strasburg de pe 11 decembrie. Printre victime se numără doi ziariști, un italian și un polonez, cu care sărăm de mai multe ori în timpul săptămânii europene a orașelor și regiunilor. De asemenea, nu-i vom uita pe colegii care ne-au părăsit de curând, Vincente Alvarez Areses, care a fost uh, președintele regiunii spaniole Asturias, și Yuri Pil, membru din Estonia, primar adjunct al orașului Tallinn. Cu toți aceștia în gând, vă invit să vă ridicați pentru a păstra un moment de reculegere. Merci. Vă mulțumesc. Chers collègues, en votre nom, je veux saluer une délégation. Dragi colegi, în numele dumneavoastră vreau să urez bun venit unei delegații de la ora, din orașul Gdansk, care se află sub oblăduirea doamnei Dubrovici și de care aparține de asemenea domnul uh, Adamovici, fratele domnului Pavel Adamovici, pe care îl salut în mod deosebit. Je tiens à vous remercier pour votre... Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici pentru a onora împreună cu noi amintirea lui Pavel și pentru a sublinea astfel însemnătatea luptei pe care a purtat-o împotriva intoleranței și pentru apărarea drepturilor migranților și minorităților sexuale. În continuare vom uh, viziona împreună un filmuleț în amintirea dumnealui, după care am să dau cuvântul uh, președintelui delegației poloneze, colegul nostru Vojniak, și Ulterior, colegului nostru suc, președintele regiunii Pomerania. During the communist era,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 Monsieur Wozniak, je vous... Domnule Voșniac, aveți cuvântul. Panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. Stimați invitați, dragi colege și colegi, am suferit o pierdere deosebit de gravă, nu doar în calitate de membri ai delegației poloneze ai Comitetului Regiunilor, nu doar ca reprezentanți ai Poloniei. Am suferit o mare pierdere ca europeni, ca europenii care cred în valorile pe care s-a clădit Uniunea Europeană. Nu de mult Pavel Adamovici era aici, alături de noi. Aici, acest loc unde se află fotografia dumnealui și un, un buchet de flori. Pe 13 ianuarie a fost asasinat. În timpul principalei uh, gale de binefacere care se organizează în fiecare an în Polonia. O inițiativă minunată care vrea să strângă, care urmărește să strângă bani pentru copiii bolnavi. Uh, pentru a putea cumpăra echipamente pentru uh, um, spitalurile din Polonia. În acele zile, pe străzi uh, se aflau mii de voluntari care strângeau donații de la toți polonezii. Printre acești voluntari se număra și primarul Adamovici, care mergea el personal să strângă fonduri. În acea zi, la orele 20 se ține un discurs de mulțumire pentru activitățile din cursul acelei zile. Și tocmai un asemenea eveniment era prevăzut și la Gdansk. Primarul Adamovici l-a mulțumit la acea oră tuturor care făcuseră donații tuturor acelora care participaseră la întreg evenimentul și la câteva minute după aceea a apărut asasinul. Există un context politic pentru această crimă, în mod neîndoielnic. Aceasta e părerea noastră și din două motive. În primul rând, deoarece ucigașul de îndată după ce l-a înjunghiat și a explicat motivul pentru această faptă. A spus că vroia să se răzbune pe platforma civică partidul lui Adamovici, cu care um, practic ucigașul făcea o legătură între partidul respectiv și Adamovici. În al doilea rând, Cel de-al doilea mandat uh, de primar al lui Adamovici a fost uh, o țintă permanentă a atacurilor din partea mass mediei publice, din păcate, care a venit cu multe acuzații nedrepte, încercând să-i descurajeze pe alegători să nu se prezinte la vot, ci să nu voteze pentru primar. Nu trebuie să uităm, e un element cheie al acestei tragedii și, al, și al acestui delict. Colegul Struc este cel mai în măsură să vorbească de colegul Adamovici este președintele regiunii a care capitală e Gdansk. Așa că am să-i dau de îndată cuvântul, însă înainte de a face asta aș dori să-i mulțumesc președintelui Comitetului Regiunilor pentru cuvintele de condoleanțe și pentru participarea dumnealui la ceremonia funerară. Fiecare președinte al delegațiilor naționale și-a exprimat uh, condoleanțele. Vă mulțumesc pentru aceste gesturi de recunoaștere ai unei persoane precum Pavel Adamovici. Să-l, uh, să ne amintim mereu, pentru că e o figură importantă al acestei instituții și al întregii Uniunii Europene. Merci beaucoup pour... Mulțumesc foarte mult pentru această mărturie, domnule Voijac. Am să-i dau acum cuvântul domnului Ștruc. Szanowne koleżanki, koledzy. Stimate domnule președinte, dragi colege și colegi, astăzi ne aflăm aici pentru neamintite colegul și prietenul nostru, Pavel Adamovici, primarul orașului Dansk. Pentru mulți dintre noi este o crimă motivată politic. Pentru mulți a fost un șoc. Cu atât mai mult cu cât s-a produs în timpul unui concert care venea să încununeze una din cele mai frumoase inițiative de binefacere din Polonia. Repet, obiectivul acestei inițiative este de a veni în ajutorul celor mai vulnerabili și de a face bine. Victima a fost un om care a muncit, a făcut un efort în spațiul public pentru a preîntâmpina discursul care încită la ură în spațiul public. E greu să vorbești de Pavel Adamovici la timpul trecut, pentru că de curând l-am văzut la Bruxelles la sesiunea plenară. Discutasem de atâtea ori despre diferite proiecte, inițiative pentru orașul Gdansk, planuri pentru viitorul mandat care, pe care urma să-l inițieze. Vorbeam de orașul dumnealui drept un oraș al solidarității. Vorbea de tinerețea sa, încă din tinerețe a luptat pentru aceste obiective, aflându-se la cârma orașului Gdansk atâta timp. Mm, folosea acest moto nu doar pentru că la dans s-a născut mișcarea Solidarnosc, o mișcare pașnică în care a dus la prăbușirea unuia din uh, cele mai dăunătoare sisteme din uh, istorie, ci și pentru că Gdansk E un oraș, îl considera un oraș al uh, oamenilor realmente liberi, fără deosebiri în funcție de origine, confesiune sau alt element. Vedea Gdansul de drept un oraș unde toată lumea trăiește împreună într-o comunitate pe care o construim împreună. Grație lui Pavel, Gdansk este astăzi un oraș cu o dimensiune europeană demnitatea omului, respectul pentru democrație, egalitate, iată principii care înseamnă foarte multe. Ani buni a fost primar și trebuie să vă mărturisesc că avem convingerea că aceste valori trăiesc în continuare la Gdansk și vor trăi până la sfârșitul vremurilor. În calitate de membru al Comitetului Regiunilor, Pavel Adamovici a luptat pentru drepturile minorităților, drepturile migranților, a fost membru al Conferinței Autorităților Locale și Regionale al Parteneriatului Oriental din cadrul Comitetului Regiunilor și a luptat pentru a construi o poziție solidă pentru valorile democratice ale societății civile, la nivel local și regional în țările din parteneriatul estic. Asasinarea lui Pavel Adamovici, care de altfel în ultimele luni a fost uh, atacat uh, și acuzat de mass media poloneză și de politicienii din Polonia arată în ce măsură discursul politic, social și mediatic poate exercita o influență. Vedem cum în Polonia poate avea de dreptul consecințe tragice. Și misiunea noastră este să uh, luptăm împotriva acestei situații. Mă bucur că împreună mâine vom adopta o rezoluție pentru a lupta împotriva violenței și discursului care incită la ură. Sper să fie doar începutul unei activități a Uniunii Europene pe viitor pentru a pune capăt odată și pentru totdeauna acuzațiilor nefondate ci discursurilor care incită la ură. Astăzi, la Comitetul Regiunilor deplâng absența lui Pavel. Și vreau să te salut spunându-ți pe curând. Mulțumesc! Chers collègues, Dragi colegi, dați-mi voie să spun câteva cuvinte. Nu-l vom uita pe primarul Gdansk și că acțiunile sale vor fi o sursă de inspirație pentru noi în continuare. Mâine vom începe activitatea pe marginea adoptării uh, unei rezoluții depuse de principalele grupuri politice ale, din Parlamentul European privind uh, discursul care incită la ură și va fi un mesaj puternic către celelalte instituții europene. La următoarea ședință plenară, la ședința plenară din aprilie, vom avea o ședință oficială pe 10 aprilie în uh, Parlamentul de la Strasburg pentru, ca, pentru a numi uh, uh, sălile, de ședințe, niște săli de ședință de la etajul 5, care se vor numi de acum înainte spațiul Pavel Adamovici și o plăcuță comemorativă va fi salată acolo. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, și-a exprimat uh, dorința de a face parte la, de a participa la această ceremonie unde vor participa reprezentanții orașului Gdansk, precum și membrii ai familiei lui Pavel, precum uh, și reprezentanții ai Poloniei la Parlamentul European. Sunteți cu toții invitați, bineînțeles, pe data de 10 aprilie și vreau să vă spun că puteți să semnați uh, carnetul, uh, uh, cartea de condolențe care se află la intrarea în această sală. Dragi colegi, haideți să reluăm acum lucrările noastre, dar nu înainte de a mulțumi domnului comisar Navracici pentru că a asistat deja la prima parte a ceremoniei noastre și pentru că a fost prezent la acest moment de omagiu. Domnule comisar, mă bucur foarte mult că vă pot ura din nou bun venit uh, la ședința noastră. Vrem să vedeți uh, rolul important pe care îl acordăm noi culturii și educației în agenda europeană. Anul trecut a fost anul patrimoniului cultural, care a reunit pentru peste 6 milioane de persoane de-a lungul acelor 12.000 de evenimente Uh, într-un număr foarte mare de țări. Iar uh, COR a fost foarte activ uh, și ne bucură foarte mult acest succes care a valorificat cadrul european privind patrimoniul cultural care a fost adoptat în decembrie anul trecut și care recunoaște importanța dimensiunii teritoriale. De la început, uh, comitetul nostru a considerat că acest an trebuie să facă din cultură și educație doi piloni uh, foarte importanți pentru o uniune consolidată, dinamică și uh, care dă dovadă de solidaritate. În mai anul trecut am avut ocazia de a face un schimb de păreri în ceea ce privește nevoia de a consolida identitatea europeană prin cultură. Această chestiune rămâne de actualitate acum înainte de alegerile europene și înainte de summitul de la Sibiu, iar comitetul nostru asistă la uh, investiții investițiile necesare în, în uh, formare și în cultură și educație, care sunt importante acum la început de secol. Noi am dat dovadă întotdeauna, Comitetul uh, Regiunilor a dat, a dat dovadă de implicare întotdeauna. Programul uh, Erasmus este mult mai ambițios și și-a dublat uh, bugetul, iar obiectivul său este de a tripla numărul de participanți. Programul va sprijini și crearea unui spațiu european al educației până în 2025, o prioritate politică pentru Uniunea Europeană care dorește să garanteze faptul că mm, învăță, învățarea, studiile și cercetarea nu vor fi limitate de granițe. Iar noi ne alăturăm acestui obiectiv. Uh, Comitetul Regiunilor este convins de importanța programului uh, Um, Europa Creativă, care a fost uh, reluat, uh, va fi reluat în următorul CFM și de nevoia de a duce, de a ridica bugetul său la 2 miliarde de euro pentru a asigura derularea de proiecte europene importante în acest domeniu. Patrimoniul cultural și cultura în ansamblu trebuie percepute ca resurse strategice pentru Europa. Este foarte important să promovăm la nivelul regiunilor și orașelor uh, crearea de ecosisteme care stimulează creativitatea și inovarea, dar care sunt și elemente de coeziune socială și joacă uh, un rol călăuzitor pentru tineretul european. Iată de ce noi uh, uh, salutăm inițiativa Discover EU uh, unde, care dă tinerilor cu vârste peste 18 ani ocazia de a descoperi țări europene. Iată de ce vreau să vă atrag atenția asupra propunerii noastre cu privire la Corpul European de Solidaritate și cu privire la noua strategie europeană pentru tineret. Insistăm uh, mai ales uh, la adunarea noastră asupra nevoii de a avea o politică pentru tineret care să fie integrată în toate politicile Uniunii Europene printr-o abordare orizontală care să favorizeze și cooperarea interregională și transfrontalieră. Domnule comisar, cele două avize privind Erasmus și Europa Creativă pe care le vom adopta astăzi, după această dezbatere, subliniază nevo- dorința autorităților locale și regionale de a se implica în clădirea unui spațiu european al educației și uh, se înscrie în linia obiectivelor noi agende culturale. Dezbaterea noastră de astăzi va confirma fără îndoială acest lucru. Iar acum uh, am plăcerea, domnule comisar, de a vă da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Comitetului Regiunilor, doamnelor și domnilor. A investi în oameni, mai ales în tineri, în educația lor, creativitatea și bunăstarea lor, este crucial dacă dorim uh, să avem o Europa rezistentă pe viitor. Iată de ce mă bucur foarte mult că Comisia Europeană a făcut uh, central această chestiune în uh, cadrul noului um, cadru bugetar după 2020. Aceste obiective vizează două programe viitoare pe care le vom discuta împreună în această după amiază. Este vorba despre Europa Creativă și Erasmus. Aștept cu nerăbdare, punct, uh, aștept cu nerăbdare schimbul de păreri și uh, părerea, părerile dumneavoastră, precum și sprijinul dumneavoastră. Și vreau să mulțumesc uh, raportorilor, domnul Adam um, Caracioni și domnul Ulrike Hiller. Educația și cultura s-au întors acolo unde și-au locul, în vârful agendei europene. Iar liderii europeni au spus uh, răspicat că doresc să, dăm dovadă, să se dea dovadă mai multă ambiție. Iar uh, eu uh, m-am bucurat că pot răspunde cu propuneri în anul 2018 care au ca scop um, sporirea cooperării și folosirea educației și culturii pentru creștere economică, coeziune culturală și pentru consolidarea identității europene. Propunerile pentru uh, Europa Creativă și programul uh, Erasmus pentru viitorul acestora care au fost uh, făcute anul trecut se uh, întemeiază pe acest uh, avânt. Noi dorim ca Europa să beneficieze de pe urma elementelor pozitive din uh, cultură și uh, educație și să creeze o zonă europeană a educației până în 2025. Este important acest lucru pentru competitivitatea noastră și este la fel de mare însemnătate să avem mai multă unitate la nivelul statelor membre, regiunilor, comunităților și popoarelor europene. Dați-mi voie ca în primul rând să vă vorbesc despre Europa Creativă. Am propus sporirea bugetului cu o treime, până la 1,85 de miliarde de euro și uh, am uh, conceput astfel încât să sprijine activitatea noastră privind prioritățile politice care au fost enumerate în noua agenda europeană pentru cultură pe care am publicat-o anul trecut. Uh, unul dintre principalele noastre obiective îl reprezintă ca reprezintă flexibilitatea acestui program. Avem nevoie de un mai bun echilibru între aspectele sociale, economice și internaționale. Dimensiunile acestea ale culturii lăsând un spațiu adecvat creării și inovării. În egală măsură dorim să introducem elemente noi care considerăm că pot să schimbe lucrurile mai ales uh, este vorba aici despre faptul că am propus uh, noi formate de sprijin pentru artiști sau pentru um, activiștii culturali care călătoresc în străinătate. Dorim să sprijinim mai ales anumite sectoare, cum ar fi muzica, de pildă. Aceasta este o îngrijorare pentru unii dintre noastre, se pare, dar vă rog frumos um, să, să Uh, fiți liniștiți, majoritatea um, aspectului financiar a, programului va merge către cultură și uh, educație, dar uh, negocierile privind bugetul sunt dificile, iar, iar cultura trebuie să fie abordată la nivel european mai mult ca niciodată acum. Cei care cred în puterea culturii de a transforma regiunile uh, și teritoriile europene trebuie să o sprijine și mă bucur foarte mult că uh, dumneavoastră sunteți alături de noi, sunteți aliații noștri în această luptă și vă rog să mă ajutați să conving, buget, să conving guvernele europene că uh, banii care se cheltuiesc pentru cultură sunt investiții extraordinare, fiindcă aduc profituri uh, la nivel social și la, la nivel economic. Europa Creativă va juca un rol foarte important în ceea ce privește prioritățile din noua agenda europeană privind cultura. Mă bucur foarte mult că proiectul de aviz al Comisiei salută această agenda europeană. Mă bucur că sprijiniți și uh, Uh, obiectivele noastre de politică externă, sociale și economice și acțiunile noastre transversale, care includ inițiative ce au ca scop uh, menținerea capacității noastre de a promova și de a proteja patrimoniul uh, cultural, iar anul 2018 asta a fost anul patrimoniului cultural. Aveți un rol foarte important în ceea ce privește materializarea acestor inițiative, mai ales când vine vorba despre de clasificarea regiunilor Um, în patrimoniul cultural. Acum, în ceea ce privește Erasmus, acesta este unul dintre programele care a avut cel mai mult succes în Uniunea Europeană. Noi considerăm însă că e loc de mai bine și aici. Iată de ce în uh, următoarea perioadă financiară, după 2020, dorim să dublăm bugetul până la 30 de miliarde de euro. Acest lucru ar trebui să ne permită să triplăm numărul de participanți și să creăm și mai multe șanse pentru uh, uh o, pentru, a, ă, pentru ca tinerii să aibă o experiență Erasmus în ă, educație, formare ă, și sport. Dar aici e vorba de mai mult decât niște cifre. Dorim în egală măsură să ne asigurăm că ajungem la mai mulți oameni care poate nu ar participa la proiecte finanțate la nivel european, oameni din zone rurale îndepărtate sau persoane defav- defavorizate noile noastre inițiative europene pe care vrem să le, să le includem în programul Erasmus ne vor ajuta să facem acest lucru și ne oferă, oferă tinerilor o posibilitate simplă de a explora diversitatea, diversitatea patrimoniului cultural al Uniunii Europene și să înțeleagă ce înseamnă Uniunea Europeană. Vrem să dezvoltăm Discover EU și să crească acest proiect. Iată de ce am propus un buget de 700 de milioane de euro pentru uh, Discover EU pe perioadă de șapte ani ceea ce ne va permite să uh, alocăm unu, să, să, să dăm uh, unui milion și jumătate de persoane șansa de a avea experiența Europei și de a învăța din această experiență. Regiunile, orașele și partenerii locali joacă un rol foarte important în ceea ce privește uh, dezvoltarea proiectului Discover EU. Înainte de a termina, dați-mi voie să subliniez încă un aspect foarte important care ar trebui să uh, să um, ne facă să obținem sprijin pentru educație și uh, cultură de la, din banii europeni. Am făcut tot ce am putut pentru a putea uh, lua, uh, pentru a putea folosi bani și de alte instrumente europene pentru Europa Creativă și Erasmus. E nevoie de sinergii pentru a avea proiecte de succes care să poată fi dezvoltate și care să, să devină la ordinea zilei pentru țări sau pentru un anumit sector. Iată, dorim uh, ca programe care Erasmus să fie mai accesibile prin uh, uh, oferirea de burse pentru tinerii care, suplimentare pentru tineri din, din pentru tineri defavorizați. Bineînțeles, statele membre au în continuare autonomie în ceea ce privește modul în care vor să cheltuiască alocările naționale prin intermediul fondurilor structurale, depinde, de pildă. Regiunile sunt în fruntea acestui proces și vreau să vă rog să, să canalizați aceste fonduri pentru a oferi sprijin suplimentar sprijinul pe care îl oferim noi deja prin Europa Creativă și Erasmus. Doamnelor și domnilor, în mai puțin de patru luni cetățenii europeni își vor spune cuvântul în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene și în uh, ceea ce privește viitorul pe care și-l doresc ei, pentru ei și pentru continentul european. Aceasta va fi alegerea lor și am încredere de plină că, asemenea mie și dumneavoastră încurajați, mai ales pe tineri, să meargă la vot, să voteze la alegerile pentru Parlamentul European. Noi uh, am prezentat uh, viziunea noastră asupra viitorului lor, investind în uh, educație, cultură și în tineret. Vrem să clădim rezistența și deschiderea și vrem să clădim comunități uh, puternic, puternice pe baza valorilor comune, înțelegerea reciprocă și respectarea. Acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă colaborăm. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră veți să faceți parte din aceste, la, să luați parte la aceste eforturi și mă uh, bazez pe dumneavoastră și aștept cu nerăbdare drumul nostru pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru acest mesaj și pentru aceste elemente de discuție. Acum am să dau cuvântul uh, membrilor Comitetului Regiunilor. În, sfârș... în, în primul rând vom avea cele cinci grupuri politice și primul vicepreședinte. prim vicepreședintele, apoi vom auzi raportorul și uh, vor lua cuvântul și stagiarii care au uh, avut o conferință despre egalitatea de șanse între bărbați și femei în Uniunea Europeană. Vreau să-i felicit pe stagiarii noștri pentru această mare reușită. Avem și o listă de uh, cereri de cuvânt individuale și aici trebuie să vă amintesc că durata intervențiilor este de un minut. Să încercăm să Uh, facem aceste uh, lucruri în timpul care ne-a rămas. Vă rog să vă uitați pe ecran tot timpul, să vedeți cât timp, de, uh, cât timp mai aveți și e mult mai frumos să vă opriți la timp decât să trebuiască să intervin eu pentru a lua cuvântul din nou. Asta este dezagrabil pentru toată lumea, dar trebuie să fac acest lucru dacă nu respectați timpul alocat. Iată că am spus ce trebuia spus și acum dau cuvântul domnului Borbeli. Stimați colegi, este bine știut că odată cu declanșarea crizei economice, uh, paralel, șomajul a crescut în rândul tinerilor din Europa. Chiar dacă mai multe inițiative ale Uniunii Europene au fost lansate și totodată au pornit programe pentru integrarea socială și uh, economică a tinerilor, totuși rata șomajului rămâne una foarte ridicată în rândul tinerilor în mai multe țări al Uniunii Europene. Trebuie să continuăm pe scală, scală largă programele cu eco și reușite, ca exemplu programul Erasmus Plus și vă, felicitim, vă felicităm pentru acest rezultat de dublare a sumei care va fi uh, posibil de atras. De aici, dacă se poate și permiteți, o să vorbesc în limba mea uh, maternă, cea maghiară. Uh, tisztelt uh, biztos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 Uh, educație trebuie să fie durabilă, trebuie să ne gândim la activitățile și obiectivele pe care le vom avea și trebuie să ne gândim la situația economică a tinerilor. Erasmus Plus și Europa Creativă sunt programe care ne ajută în acest sens, reprezintă o metodă inovatoare de a găsi soluțiile corecte. Am văzut că șomajul um, în rândul tinerilor este destul de mare în întreaga Europa și, din păcate, um, cele mai afectate sunt, uh, țări, țări sunt cele din Europa Centrală centrală. De aceea, prin aceste programe vom obține asistență, strategii, vor fi lansate activități care sunt foarte importante pentru tineri și care le vor asigura un viitor pe termen lung și le vor asigura șansa de a se bucura de toate oportunitățile din propriile țări. De aceea considerăm că aspectul care ține de educația digitală este foarte important în aceste programe, trebuie ca el să fie um, pus în aplicare, trebuie să se organizeze întâlniri pentru a facilita discuțiile și cred că este foarte important să se folosească sprijinul bugetar european pentru ajutorarea școlilor și sistemului de învățământ, pentru ca toate instituțiile de învățământ să dispună de echipamentul digital necesar, inclusiv în regiunile și um, orașele în care nu există aceste posibilități în prezent. De asemenea, în ceea ce privește viitorul, trebuie să ne pregătim pentru noile sectoare de pe piață și pentru noile locuri de muncă care vor apărea. Cred că este important să ne concentrăm asupra acestui lucru, de aceea cred că programele, uh, aceste programe sunt foarte importante. Există niște lacune la nivelul uh, sistemului de educație și uh, pentru că îndepărtarea acestora, autoritățile locale și regionale sunt importante și rețelele um, în, din domeniul educației sunt importante. Acest lucru este esențial pentru că este vorba despre Uniunea Europeană și rolul pe care îl poate juca în acest sistem. În ceea ce privește sistemul, programul Erasmus, el ne poate ajuta cu experiența de care dispune, ne poate ajuta uh, să facem niște schimburi de informații, putem să înțelegem diferențele dintre regiunile noastre și astfel le putem depăși. Deci este important și în procesul de luare a deciziilor. Uh, și educația online este un instrument bun, putem să o folosim. Uh, educația online este foarte importantă pentru zonele îndepărtate, izolate, unde astfel se poate dezvolta educația. Programul Erasmus este necesar și pe viitor pentru că este vorba despre lucrul în echipă, lucrul în echipă în, în diverse sectoare, dar și sprijinul acordat uh, pentru schimburile fizice de persoane, de elevi. Acest lucru uh, va crea unitate în rândul regiunilor și grupul, deci grupul PPE din COR dorește să sprijine aceste programe. Colega Urlike Hiloch. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar, este o mare bucurie pentru mine să am și eu un aviz să fac, țin și eu aici o alocuțiune în numele grupului. Mă bucur foarte mult că vorbim acum despre educație, tineri, sport și cultură. Acest lucru este important deoarece tinerii și, cult- tinerii și educația reprezintă viitorul nostru, de aceea trebuie să fie întotdeauna o prioritate. Eu mă concentrez asupra Erasmus Plus pentru că eu am fost și raportor pe un aviz care va fi votat astăzi. Acest program foarte important a participat foarte mult la faptul că mulți cetățeni au reușit să aibă o experiență directă cu Europa și au existat dezvoltări foarte, um, evoluții foarte bune. Deci este un, o mare poveste de succes. Raportul anual prezentat de comisie cu privire la anul 2017 arată că nu a crescut doar numărul de persoane care au profitat de Erasmus Plus, și anume 800 de mii uh, a crescut, ci uh, a crescut și numărul de proiecte sprijinite. Foarte important este ca Erasmus Plus să continue și din 2021 um, cu la fel de mult succes și la fel de mult sprijin. De asemenea, ne, mulțum, ne bucurăm foarte mult că, s-a că se propune dublarea uh, bugetului de către comisie și astfel persoanele care doresc să învețe indiferent de vârstă, vor avea posibilitatea de a fi mobili în Europa. Este vorba aici despre ucenici, despre studenți, despre elevi, dar și despre persoanele în vârstă care, se, uh, care uh, participă la o formare. Comisia uh, vrea să se tripleze uh, numărul de participanți, să se ajungă la 12 milioane de participanți în șapte ani și pentru acest lucru este necesar ca cererile de participare să fie mai simple. Am organizat o audiere la Bremen, dar una și la Bruxelles și toată lumea se plânge de această problemă motiv pentru care ne este clar că aceasta reprezintă un obstacol în depunerea cererilor de participare. Este o problemă mai ales pentru organizațiile mai mici, de aceea ar trebui ca procedura să fie simplificată și să se asigure la fața locului posibilități de consiliere avem și agenții naționale și este important ca acolo să fie prezente persoane care să ofere sprijin pentru depunerea cererilor dar și să medieze conflictele. Deci nu vreau să spun ceva împotriva agențiilor naționale, trebuie pur și simplu să existe mai mult sprijin. În legătură cu prezentarea comisiei, vreau să spun că ne bucurăm foarte mult că organizația se deschide și pentru persoanele care au mai puține oportunități, mai ales pentru persoanele care nu au posibilitatea de a participa în atât de multe proiecte de acasă. Este important să poată să călătorească, să poată să trăiască o experiență în Europa. Este important de asemenea să nu uităm tinerii care participă la activitate de formare, dar nu în sistemul de învățământ și să nu uităm nici pe voluntari, deoare de aceea ar trebui să fie un număr din ce în ce mai mare de Uh, țări uh, care participă și de asemenea ar trebui să se poată forma și grupe mai mici, nu doar de 10 țări minimum, pentru activitățile sportive. După cum ați observat probabil în um, aviz, eu am depășit un pic propunerile comisiei, uh, um, în primul rând în ceea ce privește domeniul ucenicilor. Și eu am participat în această formă de învățământ la un moment dat și știu cât de important este să ai un loc de muncă Ja, ich bin interveniert, weil, ich, weil die Redezeit vorbei ist. Îmi cer scuze, am intervenit pentru că ați depășit timpul alocat și trebuie să respectați timpul alocat. Bine, atunci um, când voi prezenta raportul, uh, voi mai spune câte ceva. Vreau să spun o propoziție de încheiere. Mai există și domeniul Interreg la Discover EU. Ar trebui să ne gândim și la investiții private. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Acum dau cuvântul colegului Urzachiuc. Stimate domnule comisar, un studiu recent a descris patrimoniul cultural ca pe un atu considerabil al Europei acestui secol. Atu care poate contribui la creșterea economică și la îmbunătățirea vieții oamenilor și a nivelului lor de trai. Sunt de 15 ani primarul unei localități din România cu aproximativ 15.000 de locuitori, Gura Humorului, care este o dovadă vie în acest sens. Un fost oraș minier, în care în anul 2000 minele s-au închis, iar șomajul ajunsese la 70%, a reușit în numai 15 ani să devină o stațiune turistică de interes național și european fiind inclus în ultimii ani de către Asociația Agențiilor de Turism din Japonia în topul primelor 30 cele mai atractive mici orașe din europene mai puțin cunoscute. Patrimoniul cultural, fondurile de coeziune și oportunitățile de finanțare ale proiectelor, precum și cele două monumente UNESCO existente în zonă, au fost factorii determinanți care au sprijinit această ascensiune a potențialului turistic și uman al zonei mele. În acest sens, apreciez din toată inima că în contextul programului Erasmus+, Plus, Comisia Europeană a propus majorarea bugetului pentru proiectul Discover EU și sunt sincer convins că doar promovând cultura și ponderea ei în viața generațiilor viitoare, vom putea susține și în viitor că rămânem uniți în diversitate. Știu bine că statele membre dețin în continuare competențe exclusive în legislația culturală. Cu toate acestea, dumneavoastră ați fost cel care a afirmat la începutul mandatului și v-ați exprimat convingerea că există instrumente non noi. Deci uh, știu că statele membre dețin în continuare competențe legislative exclusive în domeniul culturii. Dar dumneavoastră ați afirmat la începutul mandatului că instrumentele fără caracter legislativ ale Uniunii Europene pot fi pârghii puternice și eficiente. Acum, în anul, ca anul european al patrimoniului cultural s-a încheiat, observăm că programul de lucru că în programul de lucru al Comisiei Europene pentru acest ultim an de mandat, cuvântul cultură nu figurează nici măcar o dată. Aș, aș dori să vă pun următoarea întrebare. Ce veți lăsa în urmă în acest domeniu după încheierea mandatului dumneavoastră? Vă mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue. Euh, Mulțumesc. Are cuvântul uh, colegul Zikovski. Mulțumesc. Stimată domnule comisar, dragi colege și colegi, în uh, numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, îi urez din nou bun venit domnului comisar aici, alături de noi. Vreau să mă concentrez asupra a două elemente, și anume sport și tineret. Domnul comisar le-a amintit. Tinerii în Erasmus Plus și în noile tehnologii în domeniul învățământului. Am o întrebare pentru domnul comisar. Varșovia și Delta Varșovia vă spun ceva? Sunt uh, mici cluburi înființate de Lewandowski, un, uh, futboli, un uh, fotbalist polonez care joacă la Bayern München. Tinerii încep să joace în echipe mici pentru ca după aceea să ajungă să-și îndeplinească visele. Dar dincolo de aceste vise, acești aceste, aceste cluburi sportive sunt uh, locuri unde se formează caracterul și spiritul local, creează un stil de viață, îi pregătesc pe tineri pentru viața de adult. Le oferă posibilitatea de a-și petrece în mod activ timpul liber. Aceste cluburi locale sunt importante pentru tradițiile culturale. Există cluburi de fotbal care au aniversat 100 de ani de istorie. Iar cere comisarului să găsească o cale pentru a păstra aceste cluburi, pentru a forma antrenorii, nu doar prin Erasmus+. Plus. Vreau să subliniez cât de importante sunt uh, și infrastructurile. În Polonia am uh, făcut investiții considerabile în uh, terenurile sportive este importantă și pentru Europa, iar ultimul cadru financiar nu a ținut cont de acest lucru. Președintele intervine, cere vorbitorului să finalizeze. Mulțumesc foarte mult! Urmează colega noastră, doamna Ford. Mulțumesc foarte mult! educația și învățământul presupun o abordare de ansamblu care începe de la bun început, de la naștere, continuă cu învățământul formal în contextul familiei și comunității până la uh, intrarea în câmpul muncii și formarea continuă, dar trebuie să ținem cont că um, educația nu se referă doar la școli și universități. Există multe bariere care apar în calea învățământului, așa cum am identificat în, în avizul meu referitor la o Europa mai puternică cu ajutorul politicilor culturale. Aici intră accesul digital și un învățământ special care să ofere sprijin atât la nivel formal cât și informal. Promovarea învățământului, um, sănătății și bunăstării stării prin sport și cultură presupune acces la un învățământ de calitate, un învățământ care să poată oferi șanse egale pentru toată lumea și să ofere de asemenea un sprijin pentru a încuraja pătrunderea în câmpul muncii. Trebuie să oferim de asemenea un sprijin uh, fetelor și femeilor pentru a-și putea realiza obiectivele și aspirațiile care încep uh, da, din sânul familiei, de-a lungul școlarizării până la intrarea în câmpul muncii și așa mai departe. Putem veni în ajutorul uh, comunităților prin intermediul activităților culturale, cluburilor sportive, modelurilor uh, pozitive, interacționând cu, com- cu comunitățile și punând sub semnul întrebării mm, perspectiva furnizată adesea referitor la ce ar trebui să fie femeile mai degrabă, de ce pot să devină femeile. Trebuie să colaborăm cu sectorul public și privat, să încurajăm programele de voluntariat și să încurajăm accesarea programelor de cercetare și dezvoltare, partajând bunele practici între statele membre. Cred că există exemple excelente a unor inițiative care deja sunt puse în aplicare în comunitățile noastre. În cele din urmă trebuie să discutăm serios despre ce putem face cu resursele pe care le avem, dar și unde ar fi nevoie de finanțare suplimentară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul prim vicepreședintele Marcu Macula. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragă domnule comisar Navracis, dragă Tibor, dăm voie să abordez în câteva cuvinte ce spuneai tu. Ideea mea, viziunea mea despre Europa se bazează pe tineri, pe inițiativele și așteptările lor referitor la viitor. Exercițiul recent de dezbatere referitor la viitorul Europei a arătat că grupul de vârstă sub 30 de ani sunt uh, apărătorii cei mai înfocați ai Uniunii Europene. Iată de ce viitorul acestea ar trebui să se structureze în jurul lor. Eu m-am ocupat îndeaproape de Erasmus Plus uh, și te felicit pentru noua reorientare a programului pentru programul de învățare pe tot parcursul vieții și pentru digitalizare. Cred că sunt pașii înainte care ar putea să ne permită să ne construim viitorul. În urmă cu doi ani și jumătate, în cadrul colaborării dintre cabinetul tău și cabinetul meu, când eram președintele, administrațiile noastre au pregătit împreună un document comun, de altfel care avea aproape 10 pagini, referitor la cum să organizăm uh, colaborarea între, îndeosebi, uh, Comisia și Comisia noastră CEDEX. Și acum asistăm la rezultate, pentru că multe din inițiativele tale au fost puse în aplicare la nivelul orașelor și regiunilor. Noi la CEORE, sprijinim posibilitatea fiecărui cetățean de a învăța pe tot parcursul vieții, cum s-a amintit aici în repetate rânduri, Și aici există o strânsă legătură cu digitalizare și cu STEM, știință, tehnologie, inginerie și matematică, la care vrem să adăugăm uh, antreprenoriatul și artele. Este un nou acronim STEM care ar, se pare că reflectă abord, noua abordare multidisciplinară față de educație. Știu că universitatea din Ungaria, Universitatea Tehnologică și Economică de la Budapesta, propria ta universitate, e un actor important. Știu că ne-ai povestit atunci când în noiembrie ai venit la Espo în Finlanda, unde mi-ai vizitat universitatea de unde vin eu. Am găsit multe inițiative comune pe care le putem împărți cu restul Europei. Putem în acest fel clădi pe acest gen de inițiative E vorba de parteneriate de specializare inteligentă, un cert, eh, centru special de cercetare. Astăzi ai deschis eh, expoziția de aici din Parlament referitor la un Parlament bazat pe știință. Mâine vom adăuga aici contribuția regiunilor. E atât de mult de făcut în continuare și vom continua cu entuziasm. Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul nostru Ianoș Caracioni. Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi, Înainte de toate, doresc să-i mulțumesc domnului comisar Tibor Navracici pentru că ne onorează cu prezența dumnealui și îi mulțumim și pentru gândurile în care le-a împărtășit cu noi. E vorba de o călătorie emoționantă, cea din ultimele șase luni. Una care a fost și plină de răspundere, pentru că am uh, redactat un aviz referitor la politica din domeniu în ultimii cinci ani. Am avut posibilitatea să interacționez de aproape cu Parlamentul și Consiliul din timpul președinției austriece și a fost foarte interesant să vedem cât de multe puncte de vedere diferite pot exista referitor la același document. Comisia a venit cu o propunere anul trecut, în a doua jumătate a anului a venit cu uh, o propunere ulterioară, astfel încât toată activitatea din spatele patrimoniului cultural să poată continua. Parlamentul se află în ajunul alegerilor și a, încep, și a început activitatea și comitetul nostru și-a putut aduce contribuția la activitatea Parlamentului iar uh, președinția Consiliului a lucrat din răzputere astfel încât abordarea generală să poată fi adoptată la Consiliu. Dragi colegi, eu mi-am început activitatea pe baza documentului uh, Comisiei și am văzut că pentru intervalul 2021-2027 se prevede o majorare a bugetului. Rezultatele obținute până acum ci pentru ca obiectivele noastre ambițioase să poată fi atinse și pe viitor, presupun finanțare suplimentară. E clar, Comisia a făcut uh, schimbări după primul program uh, Europa Creativă. Dincolo de crearea de sinergii, trebuie să înțelegem că astăzi cultura încurajează dezvoltarea orașelor și regiunilor. Vreau să scot în evidență în ultimul rând cât de important consider că este faptul că avizul din octombrie ceruse să se poată folosi rezultatele din uh, anul, din timpul anului european pentru cultură. Astăzi am putut să-mi prezint avizul referitor la sistemul cadru prezentat de comisarul Navracici în octombrie. Mulțumesc că are acum cuvântul doamna Sario, care reprezintă stagiarii noștri. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, s-a întrerupt microfonul vorbitoarei. No? Thank you for giving us the opportunity. Vă mulțumesc că ne-ați oferit posibilitatea de a lua cuvântul astăzi aici. Dacă priviți în jur, veți eh, constata că femeile se află în minoritate aici, în această adunare politică. Și, din păcate, face parte dintr-o problemă mult mai amplă. În ziua de astăzi, femeile sunt insuficient reprezentante la toate nivelurile la care s-au decizii politice, inclusiv la nivel local și regional. Și în acest fel apare o întrebare fundamentală. Dacă guvernele noastre nu reflectă societatea în ansamblul ei, cum ne putem aștepta ca politicile adoptate să abordeze într-adevăr problemele tuturor cetățenilor? Iată de ce am uh, organizat o conferință despre cum putem um, implica mai mult femeile în orașe și regiuni au uh, luat parte 200 de participanți și peste 300 de persoane care au uh, asistat pe internet. În urma acestei conferințe s-au adoptat o serie de recomandări pe care le puteți găsi în formularul, în documentul care v-a fost distribuit în sală. În urma acestor recomandări avem uh, următorul mesaj pentru dumneavoastră. În primul rând, nu subestimați rolul pe care dumneavoastră, ca factor de decizie la nivel local, îl puteți juca uh, pentru orașele și regiunile dumneavoastră. Măsuri precum adaptarea transportului în comun, preîntâmpinarea și limitarea publicității cu conținut uh, discriminatoriu pot face multe pentru promovarea calității de gen. Facem un apel la dumneavoastră pentru a analiza impactul pe care l-au politicile din regiunea dumneavoastră asupra femeilor. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca femeile să fie mai implicate în tot ce înseamnă planificare la nivel local, pentru ca în acest fel viața să fie organizată într-un mod care funcționează atât pentru femei cât și pentru bărbați. În al doilea rând, este absolut fundamental ca CEOR să dea exemplul potrivit. Într-un aviz adoptat recent, uh, ce îi cere Uniunii Europene să-și asume un angajament de plin pentru promovarea egalității de plină de gen între bărbați și femei. Iată de ce și noi facem apel la CEUR să-și asume un angajament de plin față de egalitatea de gen, îmbunătățind paritatea la nivel intern. Iată de ce le cerem în vederea alegerilor uh, viitoare, îi cerem Comitetului Regiunilor să numească mai mulți membri tineri să numească mai multe raportoare pe avizele discutate și cerem CEORE să, îmbună, să îmbunătățească egalitatea de gen în organele de conducere. Credem că sunt pași importanți pentru ca Europa să fie mai egală și o Europa mai egală este o Europa mai bună pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult! Acum mai am încă 15 persoane înscrise pentru a lua cuvântul. Lista se încheie și insist încă o dată că este necesar să respectați timpul care v-a fost alocat de un minut. Urmează acum colegul nostru Gamara Wes. Muchísimas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar, și felicitări pentru activitatea derulată care ne va permite ca la următoarea, în următoarea perioadă bugetară să demarăm programe de educație importante. Când vorbim despre viitorul Uniunii Europene, uh, Um, trebuie să ne dăm seama cât de importante sunt aceste programe pentru sentimentul de apartenență la Europa și participarea tinerilor. Este, vreau să vă spun că pentru mine Erasmus Plus trebuie să fie mai mult bazat pe incluziune și anume o strategie care să permită să dezvolte participarea persoanelor uh, cu, dizabil, cu dizabilități. Uh, de ce? Pentru că persoanele cu handicap nu participă în număr mare la aceste programe sau renunță pentru că întâmpină dificultăți eh, de mobilitate, programe de mobilitate despre care vorbim. E nevoie o anumită adaptare, trebuie să se sporească sprijinul financiar pentru aceste persoane și e nevoie de informare și organizare potrivită pentru includerea acestor persoane cu handicap. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, are acum cuvântul colegul Opașnel. Mulțumesc, domnule, comi- domnule comisar. Ca primar al orașului Rieca, care va fi capitală culturală europeană anul viitor, înțeleg importanța culturii. Știu că educația și cultura sunt singurele arme pe care le avem, probabil, împotriva populismului și xenofobiei în creștere, din păcate și în Europa. Cultura reprezintă domeniul care trebuie să-și aducă contribuția la consolidarea identității europene și uh, la consolidarea libertății, libertății de gândire, dar și libertatea diversității culturale. Iată de ce este imperios ca finanțarea pentru. Uh, este atât de importantă uh, majorarea finanțării pe, pentru Europa Creativă și Erasmus, dar să nu uităm de fondurile de coeziune. Multe fonduri uh, au trecut acum la, au fost folosite pentru patrimoniul cultural și conservarea acestea care reprezintă uh, baza diversității noastre și um, a identității noastre. Uh, thank you. Tisztelt Bistos. Doamna Maghiar, mulțumesc. Cu toții în Europa avem un patrimoniu, o moștenire culturală bogată. E foarte important acest lucru și trebuie să recunoaștem acest lucru cu toții. Acestea fiind spuse, în statele membre ale Uniunii Europene s-a întrerupt microfonul. Da, revin acum la ce vreau să vă spun. Minoritățile, cultura minorităților, cetățenia, ă, lucrurile sunt diferite aici. Uh, minoritățile au cultura lor, ceea ce reprezintă o sursă de bogăție pentru noi. Dar inițiativele cetățenești uh, care cer um, Parlamentului să aibă grijă de minoritățile culturale, li se va da curs. Peste un milion de cetățeni europeni au semnat aceste petiții până acum. Dar nu s-a prea întâmplat nimic, din câte știu eu. Dacă dacă vrei să lansezi o inițiativă a cetățenilor nevoie de un milion de semnături, dar ce se va întâmpla pe viitor? Mulțumesc. Uh, colegul nostru, Walter Plego. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Și uh, mă bucur că putem discuta un subiect atât de important pentru noi, uh, pentru tineri și pentru educația în Europa. Când demarăm un proiect, trebuie să ne întrebăm totdeauna ce vrem să obținem. Iar aici eh, scopul nostru pentru Europa și pentru toate statele membre este să avem eh, o Europa unită, inteligentă, o Europa cu cetățeni inteligenți. Dacă așa stau lucrurile, atunci eh, trebuie să vedem cum putem să atingem acest scop. Trebuie să insistăm asupra sporirii finanțării pentru știință, cercetare și dezvoltare, dar să nu uităm uh, startup-urile din, din domeniul tehnologiilor digitale, care trebuie să primească o atenție deosebită. Și um, cultura și epoca digitală trebuie să meargă mână în mână, fiindcă aceasta este calea succesului. Mulțumesc. Uh, dau acum cuvântul colegului McCarthy. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, uh, Cecilie, pentru activitatea depusă și uh, vreau să vă spun că e nevoie de platforme de, scris, de schimb între comisie și regiuni. Există modele de bune practici, de pildă. Uh, comisia, prin Institutul de Cercetare, are o colaborare cu regiunile. Ar trebui să existe programe în acest sens și să existe programe mai accesibile decât, Europa, uh, decât numai Europa Creativă. Și Comisia trebuie să joace un rol mai important pentru capitalele culturale europene, pentru a reuni idei și uh, să aibă un rol mai important la Interreg, și așa mai departe, fiindcă e nevoie de ajutor. Eu uh, vreau să vă spun că mă bucur că există un nou parteneriat de cultură pentru că acesta este foarte important pentru nevoile orașelor și regiunilor în ceea ce privește dezvoltarea culturii. Mulțumesc. Uh, colegul Aichtinov are cuvântul. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc comisarului Navracici pentru declarația sa care se concentrează asupra tineretului european. Vreau să vă vorbesc despre un subiect important pentru tineri. Jean-Claude Juncker uh, a spus că Uniunea Europe- că um, Orchestra Tineretului Uniunea Europeană este cel mai bun ambasador pentru Uniunea Europeană și orchestra a fost un ambasador cultural uh, pentru Uniunea Europeană decât a fost creată prin votul Parlamentului European în martie 70, din 76 și în aprilie 76 și-a dat acordul și Comisia Europeană, iar președintele orchestrei este din oficiu și, pre- și președintele Parlamentului European. În ultimii zeci de ani uh, această orchestră a căpătat o, o reputație foarte importantă ca fiind o instituție de elită și a fost aleasă să cânte la multe evenimente comemorative uh, și uh, a dat uh, tinerilor muzicieni o experiență de a cunoaște Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a primit totdeauna finanțare de la... Or- orchestra a fost finanțată totdeauna de Uniunea Europeană și mă bucur că Comisia și domnul comisar ce au propus sprijinirea orchestrei financiar și pe viitor, fiindcă aceasta este o bijuterie foarte importantă a culturii europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Emil Boc are cuvântul. Președinte, domnule comisar, dacă aș începe din nou, aș începe cu dimensiunea culturală. Aceste cuvinte au fost rostite de Jean Monnet spre sfârșitul vieții, părinte fondator al Uniunii Europene. Aceste cuvinte subliniază cât de importantă este dimensiunea culturală pentru consolidarea identității europene și pentru consolidarea Uniunii Europene de jos în sus, nu doar de sus în jos. Câteva propuneri, domnule comisar, în acest sens. 1 proiectul capitalelor culturale europene este de succes este însă unul în care câștigătorul ia totul astfel sunt în jur de cincizeci de orașe câștigătoare și peste trei sute care au ajuns în finală. propunere un fond pentru sprijinirea orașelor care au câștigat titlul dar și pentru cele care au pierdut dar își propun continuarea proiectului. doi proiectul capitalelor europene de tineret susținerea tuturor acestor orașe. trei creșterea procentului de cofinanțare europeană în cadrul proiectului Creative Europe de la 50-60 la 80% ca și în alte programe. 4. Începerea discuțiilor pentru un posibil statut al artiștilor culturale europeni și 5. Constituirea unui fond european de mobilitate pentru artiști de toate vârstele, similar cu programul Erasmus. Vă mulțumesc și felicitări! Mulțumesc foarte mult! Uh, François de Costa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu vin dintr-o regiune care a mărit cu 50% bugetul cultural. Uh, Regiunea Hauts-de-France este o regiune de frontieră și eu acum uh, sunt purtătorul de cuvânt uh, al tuturor celor din regiunea mea care regretă faptul că generația actuală de programe Interreg a redus considerabil posibilitatea ca uh, cei activi în domeniul culturii să deruleze programe începute cu regiunile de pe partea, cea, de partea cealaltă a graniței. Și vreau să vă rog ca demersurile care se fac la ora actuală privind reformarea cooperării teritoriale europene să poată permită din nou actorilor uh, din domeniul culturii, activiștilor din domeniul culturii să treacă granița și să uh, facă ce ați uh, spus și noastră mai devreme și anume să transforme Uniunea Europeană într-un spațiu al culturii și creației. Mulțumesc. Domnul Andros Carianis are cuvântul. Programa Dimurghichi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, programul Europa Creativă se bazează pe participarea cetățenilor la viața culturală al orașului, a orașului sau regiunii care fac parte. Dar tinerii au nevoie de spații pentru, um, pentru evenimente culturale și sportive. Vreau să vă întreb cum veți finanța lib- mă scuzați, bibliotecile sau sălile de sport, sălile de conferințe și așa mai departe. Și cum ar putea toate acestea fi cofinanțate de Uniunea Europeană pentru ca Europa să devină mai creativă? Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, colegul Rastislav Trinca care nu este în sală, deci Jerry Wop are cuvântul. Herr Kommissar, ähm, Berlin hat im Mulțumesc, Tragen zum Gelingen des europäischen Anul trecut Berlinul a cooperat uh, aufrechterhalten werden aus unserer Sicht. Trebuie să ținem cont de faptul că cultura nu este privit atât de mult ca resursă în ceea ce privește utilitatea. Este un punct pe care trebuie să-l ținem cont când vine vorba de discuția referitor la cultură. Cultura este importantă, mai ales în ceea ce privește industria culturală și creativă, dar nu trebuie privită dintr-o perspectivă unilaterală. Cultura și pentru ca imaginea Uniunii să fie îmbunătățită, cultura este un spațiu unde putem dialoga despre subiectele importante ale vremii noastre, unde oamenii din orice strat au avea acces pentru a încuraja acest dialog la nivel transfrontalier, de pildă printr-o rețea de teatre, mi se pare o misiune importantă care ar putea fi asigurată de Europa. Vielen Dank. La parole maintenant à notre collègue euh, Spirit. Ah, mulțumesc. Domnul Spiridon are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că trebuie să ducem mai departe acțiunile și programele de învățare pe parcursul vieții pentru ca regiunile noastre să rămână competitive uh, la ora actuală această revoluție culturală care are loc acum. Vreau să vă spun că ne confruntăm și cu crize foarte grave, fiindcă uh, unele locuri de muncă dispar, unele profesii mai vechi dispar, astfel încât tinerii trebuie să dobândească calificări și cunoștințe noi pentru a putea reduce șomajul. Vă, pot să vă spun că în Grecia șomajul uh, în rândul tinerilor este de 40%, iar media europeană este de 20%. Vreau să vă spun că trebuie să găsim programe inovatoare în învățământ, cultură și sport pentru a putea să îi ajutăm să ajutăm toate categoriile de populație și uh, populația vârstnică. Aș dori acum să fac referire Vorbitorul a fost întrerupt. Vorbitorul este întrerupt de domnul președinte. Vă rog foarte mult, uh, timpul va expirat. Dau acum cuvântul lui Iosef Perini. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, uh, dragă Tibor. Întrebarea pe care voiam să vă pun uh, a fost adresată deja de Ana Maghiar. E vorba despre viitorul minorităților. Uh, credeți că putem să avem un uh, document obligatoriu în Uniunea Europeană pentru protecția minorităților naționale? Există această posibilitate? Și Tibor, vreau să te întreb ce mai faci, cum stai cu sănătatea, ce planuri de viitor ai și, mă rog, poate e o întrebare Uh, mai dificilă, de 5 ani ești comisar, dar ți s-au schimbat speranțele, perspectiva și abordarea privind Uniunea Europeană în acești 5 ani? Luc van den Brandt are cuvântul acum. Dear Commissioner, thank you for your... Stimatele domnule comisar, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și pentru eforturile pe care le faceți pentru a îmbunătăți educația și cultura, fiindcă acestea, acestea sunt foarte importante pentru unitatea și diversitatea europeană. Vreau să vă pun, să vă fac o propunere. În raportul meu pentru președintele Juncker propuneam următorul lucru, și anume că ministrii de cultură și ministrii de învățământ ar trebui să să facă parte la să facă din proiectul european uh, unul dintre subiectele uh, din programa de învățământ. Știu că educația nu e o competență europeană, dar cred că poate ați putea să luați inițiativa de a propune acest lucru miniștilor uh, de învățământ uh, de a introduce proiectul european uh, pe programa de învățământ. În trecut, procesul de la Bolonia și alte proiecte mergeau în aceeași direcție, deci cred că avem, bineînțeles, uh, că am îmbunătățit, bineînțeles, programul Erasmus, care, uh, ceea ce este un lucru foarte bun, dar cred că pentru a avea un efect și mai mare, mai ales în rândul tinerilor, cred că ar uh, fi o idee foarte bună. Vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și care și-au respectat um, Uh, timpul alocat, uh, mai mult sau mai puțin, nu e ușor, dar uh, trebuie să respectăm timpul alocat dacă vrem ca toată lumea să aibă ocazia să vorbească. Acum vă revine provocarea, domnule comisar, de a răspunde acestor 20 de lor de cuvânt. Sunt sigur că veți face față cu brio acestei provocări. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu cât mai succint și să um, mă exprim concret pe cât pot. și am să iau uh, intervenție cu intervenție. Deci, uh, astfel mă voi concentra mai mult asupra tuturor subiectelor discutate. Domnul Borbeli a vorbit despre problema uh, infrastructurii digitale și despre rolul accesului digital la educație pentru a, se, um, pentru a nu se mai depopula zonele îndepărtate și rurale um, și a părții um, estice a Uniunii Europene. De aceea am adoptat planul de educație digitală la începutul anului trecut uh, și acesta este un uh, plan cuprinzător atât și cuprinde atât um, infrastructură cât și conținut. o parte din, uh, într-o parte, printr-o parte din planul pentru acțiune digitală se dorește mobilizarea fondurilor regionale, chiar și a fondurilor de coeziune, pentru a se acorda sprijin statelor membre pentru a pune la punct și dezvolta infrastructura digitală de la fața locului, dar și uh, din sălile de clasă, pentru că nu știu dacă știți, dar um, Conform datelor de care dispunem, numai 25% din sălile de clasă din Uniunea Europeană sunt echipate cu tehnologie digitală, după cum ar trebui, ceea ce înseamnă că trei sferturi din sălile de clasă uh, sunt în urmă, în urma revoluției digitale, dar și de dezvoltarea conținuturilor și formarea cadrelor didactice sunt importante, cum ar fi și, uh, ca și educarea gândirii critice și formarea în domeniul codării, de exemplu, etc., fac parte din planul de acțiune privind educația digitală și acum creăm o coaliție pentru a pune în aplicare aceste planuri împreună cu statele membre. Mesil a vorbit despre noile aspecte care țin de Erasmus și a spus că ar trebui ca acest program să fie mai interesant din punct de vedere social și acesta este unul din obiectivele noastre fundamentale pentru următoarea perioadă a programului Erasmus. Vom avea un buget dublu și vrem să-l folosim pentru a intra în legătură cu tinerii care provin din familii sau comunități cu șanse scăzute și vrem ca acești tineri să participe la programele Erasmus+. Asta pentru că, din punctul meu de vedere, uh, este programul de integrare socială uh, care a avut cel mai mare succes la nivel european. Când vorbim despre marginalizarea socială sau grupurile marginalizate sau refugiați sau persoane cu dizabilități, cu handicap, Erasmus este programul care îi poate sprijini și îi poate ajuta să se reintegreze sau să se integreze în societate. Domnul Arsaciuc m-a întrebat ce vreau să las în urma mea. E o întrebare dificilă. Pot să vă descriu pe scurt uh, ce las în urma mea, dar uh, aș vrea mai întâi să vă spun că educația și cultura au devenit una dintre cele mai importante probleme de pe agenda politică a Europei și statele membre ale Uniunii Europene reprezentate de um, șefii de stat de la, uh, din summitul de la Göteborg, care s-a concentrat asupra problemelor sociale, au discutat um, și educația și cultura, astfel discutându-se importanța rolului pe care, le pot pe care îl pot juca educația și cultura în crearea um, identității europene. De aceea am dezvoltat uh, ideea de spațiu european al educației, o politică foarte importantă la nivel european. Să vă spun câteva elemente. De obicei, începem, de exemplu, începem cu educația preșcolară, adică educația timpurie. Am pus la punct planuri detaliate de învățare a limbilor străine, de educație în limbi străine, am lucrat la recunoașterea reciprocă a diplomelor la, a cursurilor și a ca, diplomelor școlare. Am vorbit și despre planul de educație digitală și acesta face parte din planul nostru de acțiune. Universitățile europene reprezintă un proiect nou în cadrul politicilor uh, în domeniul educațiilor, la, educației la nivelul european. De asemenea, am sporit bugetul programului Europa Creativă. Ați vorbit și despre patrimoniul cultural european și a, anul patrimoniului cultural european. Să știți că am lansat și inițiativa um, Săptămâna Sportului în Europa și am lansat și planurile Be Inclusive, premiile Be Inclusive care sunt dedicate ONG-urilor și asociațiilor care fac, uh, de, desfășoară activități interesante la nivel local și regional pentru integrarea socială. Acum să vorbim despre ce facem la fața locului. Am vorbit despre săptămâna sporturilor și premiile Be Inclusive. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus și anume că sporturile uh, desfășurate la nivel local și patrimoniul cultural pot să joace un rol foarte important la nivel local și regional în sensul uh, consolidării identității locale și regionale, iar uh, rolul antrenorilor este mult mai important decât ne-am dat noi seama până acum. De aceea, următoarea fază a Erasmus Plus, care va avea buget dublu, va include și mai mult sprijin pentru sport, adică 5 milioane de euro pentru următorii șapte ani și astfel vor mai avea mai multe posibilități de formare uh, antrenorii și de asemenea se va crește conștientizarea prin proiecte care vizează rolul, în social, uh, rolul social al uh, antrenorilor. Doamna Ford mi-a atras atenția asupra importanței accesului digital la educație. Da, într-adevăr, cred că este o metodă bună de a se lua legătura cu tinerii, cu copiii, dar și cu uh, cadrele didactice din zonele um, izolate. Și cred că este important să se creeze o listă de posibilități uh, de cooperare în zona digitală. De aceea am uh, finanțat un proiect de e-înfrățire, adică înfrățire electronică, deci o, uh, un proiect de rețele de școli din întreaga Europa și sper ca acesta să aibă succes. Uh, el se adresează către circa 5.000 de cadre didactice și comunități școlare și sper ca pe viitor acest număr să reușească să crească și mai mult. Domnul Marcula a subliniat importanța învățării continue. Într-adevăr, și acest subiect face parte din spațiul uh, european pentru educație. Din punctul meu de vedere, uh, învățarea continuă nu ține doar de adulți, ci începe din faza preșcolară și continuă de-a lungul vieții în toate etapele vieții, deci trebuie să consolidăm rolul învățării continue și uh, aspectele formale și informale ale acestui tip de învățare. Sunt de acord în principiu cu um, părerea dumneavoastră despre educația SAM și STEM vrem să lansăm o cooperare și mai puternică între universități în domeniul STEM, pentru că acesta este un domeniu în care putem să facem mari progrese. Este vorba despre uh, tehnologii foarte moderne în educație și se dorește foarte mult uh, dezvoltarea acestui domeniu al educației STEM pe viitor. Cred că Capitala Europeană a Culturii este un proiect foarte important. Felicitări um, orașului Rieca este într-adevăr o șansă foarte mare de a vă lăuda cu frumusețile orașului pe care îl cunoaștem deja foarte bine, dar și de a atrage tineri, uh, oameni noi și uh, creiere noi în oraș, astfel transformând acest oraș care are o moștenire uh, industrială și comercială foarte bogată, dar și un patrimoniu cultural foarte important. Și astfel se poate transforma acest oraș într-un centru foarte prosper care să reunească multe idei diferite. Iar noi sprijinim toate aceste inițiative și aici mă întorc la domnul primar Boc, în ceea ce privește capitalele europene ale culturii, trebuie să nu neglijăm uh, orașele care au participat la concurs, uh, dar nu au ajuns să fie câștigătoare. Tocmai ce am lansat anul trecut la Florența, rețeaua capitalelor europene ale culturii și mai există încă o inițiativă să se lanseze um, rețeaua europeană aproape capitalelor culturale, adică orașele care au participat la concurs, au uh, experiențe foarte bune despre care pot să povestească și sper că anul acesta vom reuși să lansăm și această rețea și este posibil să se organizeze un um, atelier uh, pentru schimb de experiențe și idei și evident că vor exista și sesiuni comune cu uh, rețeaua capitalelor culturale pe viitor. Evident că unul dintre obiectivele uh, pentru CFM va fi să se stabilească, să se cartografieze sinergiile fondurilor regionale, fondurilor de coeziune și fondurilor pentru proiectele Europa Creativă Erasmus. Acum avem un parteneriat cu DGRC și încercăm să vedem cum putem să profităm mai mult de aceste sinergii. Unul dintre elementele dificile uh, ține de uh, temeiurile juridice foarte diverse ale acestor programe. Mai întâi trebuie să avem o abordare armonizată a acestor fonduri la nivel european pentru a se profita de avantajele comune ale acestor programe și apoi se va putea profita și de sinergii. Doamna Modior și domnul Berini m-au întrebat uh, cum rămâne cu minoritățile cred că acestea vor cădea în, minori, în um, responsabilitatea următoarei comisii și sunt sigur că va exista o dezbatere politică foarte sensibilă la nivel european. Parlamentul European este platforma cea mai la îndemână pentru această dezbatere, fiindcă este o instituție politică. Nu știu uh, ce va face următoarea Comisie Europeană și ce atitudine va avea față de această inițiativă, dar cred că va fi un moment foarte important al integrării europene când uh, minoritățile care sunt acoperite de obicei de Consiliul uh, Europei vor fi discutate și de uh, Comisia Europeană. Cred că va fi un, un moment foarte interesant și va fi o dezbatere uh, foarte diversă. Domnul Fleago a întrebat, mi-a adresat o întrebare cu privire la o posibilitatea unei abordări mai cuprinzătoare în domeniul cultural. Sunt de acord, cultura nu reprezintă o activitate de timp liber sau nu doar asta, poate să contribuie semnificativ la crearea de locuri de muncă, la cercetare, la dezvoltarea economică, la îmbunătățirea nivelului de trai la nivel regional motiv pentru care am vrea să profităm de toate sinergiile care există. De exemplu, o universitate europeană poate să fie o organizație importantă în um, economia regională sau locală, dar și un centru de dezvoltare culturală important. De aceea trebuie să profităm de toate sinergiile și toate șansele care există și care vă pot ajuta în activitățile regionale. Domnul McCarthy m-a întrebat care este rolul culturii. Um, cred că este o inițiativă foarte bună. Pentru că inițiativa Știință în Parlament a fost uh, uh foarte bună. Acum există Știința în regiuni, care este o inițiativă foarte importantă. Uh, Există niște activitate modeste, există, de exemplu, um, Centrul Comun de Cercetare care a pus la punct uh, o, o ierarhie a regiunilor și orașelor creative. Deci, iată un prim pas uh, pentru a se ajunge la o abordare mai corectă a dezvoltării culturale și a creșterii economice. Și există, de asemenea, și strategiile de specializare inteligentă și am vrea uh, ca specializarea inteligentă să fie centrul uh, uh, strategiilor de dezvoltare regională. Și, în general, uh, cred că specializarea inteligentă are ca principiu cultura și dezvoltarea. Domnule Echtinger, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și sprijin toate eforturile pe care le-ați făcut și pe care le faceți pentru a menține în viață Orchestra de Tineret a Uniunii Europene. Mă bucur că finanțarea acestei orchestre uh, va fi instituționalizată și um, va fi sigură pe viitor. Domnule Costa, mulțumesc foarte mult. Mi-ați dat un exemplu foarte bun de moment în care um, cultura poate să joace un rol important în dezvoltarea regională este credința mea fundamentală că cultura poate să fie uh, punctul de pornire al creșterii economice. Poate să ducă și la consolidarea identității unei comunități, pentru că cu cât există mai multă coeziune într-o comunitate, cu atât va fi ea mai competitivă, deoarece coeziunea este un sentiment de solidaritate care poate să fie un punct de pornire foarte bun pentru creșterea economică, pentru o viață culturală uh, frumoasă, pentru creativitate, etc. Deci sunt absolut de acord cu dumneavoastră și vă sprijin în tot ceea ce doriți să faceți în, dorul, în domeniul cooperării uh, transfrontaliere, în domeniul cultural. Trebuie să clarificăm însă cadrul juridic, dar cred că putem găsi exemple locvente în acest sens. Eu vreau să deschidem posibilitățile de cooperare în ce privește capitalele culturale, mai ales pentru regiunile transfrontaliere. Cred că ar putea să fie un uh, exemplu potrivit pentru schemele de mobilitate ale artiștilor și creatorilor din familiile creative europene. Am fost întrebat referitor la infrastructurile pentru sport și cultură. Din nefericire, infrastructura nu poate fi finanțată sau doar într-o măsură modestă de la, creativa, de la Europa Creativă. Ține de fondurile regionale și de coeziune. La ora actuală încercăm să vedem cum putem depăși obstacolele care există între fondurile regionale și Europa Creativă. Nu prea ne-am bucurat de succes până acum, dar sper ca pe viitor să putem depăși toate aceste probleme. A fost întrebat de asemenea referitor la valorile fundamentale europene. Anul trecut, în mai, dacă nu mă șel, Consiliul pentru Învățământ a adoptat recomandările noastre adresate tuturor statelor membre de a introduce învățământul uh, valorilor europene și istoria integrării europene, istoria Europei în programele școlare naționale și sper că acest lucru să devină o realitate în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebări și pentru atenție. Merci beaucoup, euh, monsieur le Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ați dovedit nu numai că ne-ați ascultat cu mare atenție, ci și chiar ați răspuns la fiecare întrebare. E o adevărată onoare pentru noi. Vă mulțumim pentru această cooperare atât de practică și eficace. Permettez-moi juste avant d'accueillir euh, notre prochaine Dați-mi voie să urez bun venit viitoarei invitate, înainte de a ura bun venit în noastră invitate, doamna prim-ministru a României, aș vrea să salut uh, delegația de primari din regiunea italiană Marche. Vă urez bun venit tuturor aici în uh, sânul adunării noastre. Purtați cu toții simbolul uh, responsabilității dumneavoastră. Este într-adevăr o imagine impresionantă de aici, de la prezidiu. Grazie ajutorului dumneavoastră am depășit pragul de 10.000 de semnături pentru Alianța pentru Coeziune. E dovada clară că pe teren crește mobilizarea. De asemenea, ați semnat Convenția Primarilor pentru Climat și Energie, încă un gest important. Din nou, vă mulțumesc pentru participare și pentru angajament. Este un exemplu cât se poate de elogvent pentru toate colectivitățile noastre locale. Dragi colegi, în uh, dosarul dumneavoastră găsiți un chestionar referitor la noua inițiativă de integrare care se va lansa în aprilie. E o platformă care va fi lansată împreună cu alți parteneri, precum Comisia Europeană, autoritățile locale și regionale, parteneriați, partenerii de pe teren, pentru a vedea cum putem uh, răspândi și promova politici utile. Ați primit uh, astăzi uh, solicitarea de a completa, ați primit ieri, îmi cer scuze, solicitarea de a completa pe internet acest chestionar, astăzi puteți să-l completați direct pe hârtie și um, există un membru al Comisiei Civex care vă așteaptă la ieșirea din sală pentru a strânge aceste chestionare. Am uh, desemnat-o pe doamna Ana Maia în calitate de raportor general ca reprezentant pentru adoptarea în această după-amiază un aviz referitor la paza de coastă și de frontieră în Europa. Iată comunicările pe care le aveam de făcut. Chers collègues, je suis... Dragi colegi, mă bucur foarte mult că avem uh, alături de noi uh, în ședința plenară pe doamna Dăncilă, Uh, prim-ministru a României, care vă va prezenta prioritățile președinției române. Doamnă premier, uh, um, acum un an, omologul dumneavoastră portughez, Antonio Costa, era aici alături de noi pentru a ne prezenta viziunea sa asupra viitorului Europei. Prezența dumneavoastră astăzi arată că există o uh, conștientizare progresivă în rândul capitalelor europene că e nevoie să lucrăm împreună pentru viitorul europenilor dezbătând alături de noi aici, uh, arătați care este viitorul și care de viitor a construcției europene. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Este o onoare că um, sunteți alături de noi pentru a dezbate despre prioritățile președinției române. Aceasta este o președinție importantă pentru România, prima de la aderarea la Uniunea Europeană și este importantă pentru noi toți, bineînțeles, fiindcă are loc acum într-un moment de cotitură uh, Uh, la schimbare de mandat acum când ne pregătim, ne pregătim să adoptăm uh, următorul cadru financiar multianual uh, și iată, odată cu faptul că ne părăsește un stat membru. Dumneavoastră ați fost angajat la nivel european, angajat la nivel european de foarte mult timp, ați fost membru a Parlamentului European înainte de a fi șefa guvernului și am reținut faptul că ați fost consilier local. Deci dumneavoastră cunoașteți toate nivelele de guvernanță și importanța clădirii unei Europe la nivelul statelor membre, dar și la nivelul regiunilor, uh, sutelor de uh, regiuni și uh, zecilor de mii de orașe europene. Deci democrația europeană este și o democrație locală și regională. Asta numesc eu cea de-a treia dimensiune a Uniunii Europene, aceea care um, dă naștere unei ambiții comune. Uh, Uh, peste scurt timp, peste o lună, ne veți primi dumneavoastră la București, la summitul nostru, un eveniment pe care l-ați înscris în programul oficial al președinției dumneavoastră la, Consiliul, la Consiliu și acesta este un eveniment important pentru noi. Contăm, bineînțeles, pe angajamentul dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră puteți conta pe noi și pe angajamentul nostru. Nu o să intru în detalii acum în ceea ce privește mesajul pe care îl vom adresa șefilor de stat și de guvern care se vor uh, reuni la Sibiu în luna mai pentru a prezenta prezenta orientările despre viitorul Europei. Dar pentru noi foarte important este să reafirmăm faptul că, un, că orașele și regiunile au nevoie de Uniunea Europeană, dar și Uniunea Europeană are nevoie de orașe și regiuni. Nu există niciun domeniu, uh, fie că este vorba despre coeziune, drepturi fundamentale, coeziune și așa mai, uh, și multe altele, uh, nu, pute, nu poate să se lipsească Uniunea Europeană de forțele vii de pe, de pe teren. Iar uh, regiunile trebuie să fie menținute vii, asta este dorința noastră, iar președinția Consiliului insistă asupra coeziunii ca valoare cardinală a Uniunii Europene, iar noi, în, la Comitetul uh, Regiunilor, suntem întru totul de acord cu această poziție. Nu există, nu se poate să existe o Uniune uh, fără o coeziune puternică și bine sprijinită. Nu există posibilitatea unei coeziuni în Uniunea Europeană fără implicarea regi- regiunilor și orașelor. Doamna premier, mă bucur foarte mult că vă pot da acum cuvântul. Stimată domnule președinte al Comitetului European al Regiunilor, stimați membri ai Comitetului European al Regiunilor, doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc, domnule președinte Lamberts, precum și membrilor Comitetului European al Regiunilor,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 we will continue. We will continue. Excusez-nous. Merci. pas de problème. Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte Lambert, precum și membrilor Comitetului European al Regiunilor, pentru invitația de a prezenta prioritățile președinției României la Consiliul Uniunii Europene în cadrul sesiunii plenară a Comitetului European al Regiunilor organism care constituie o adevărată punte de legătură între autoritățile locale, regionale și instituțiile europene. Agenda și evoluțiile la nivel european sunt marcate de provocări multiple, cărora trebuie să le răspundem prin coeziune, unitate și solidaritate. De aceea, președinția României la Consiliul Uniunii Europene se desfășoară sub motoul Coeziunea, o valoare comună europeană, reflectând importanța reîntoarcerii la fundamentele construcției comunitare prin declinarea coeziunii în toate dimensiunile sale, coeziune politică, coeziune economică și teritorială, coeziune socială. Conceptul de coeziune este transpus în prioritățile noastre, grupate pe patru piloni de acțiune. Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global, Europa valorilor comune. Doamnelor și domnilor, Traversăm cu toții o perioadă în care trebuie să facem împreună eforturi pentru a readuce în atenția cetățenilor europeni beneficiile proiectului european în viața lor de zi cu zi. Ne confruntăm cu un context european marcat de procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, negocierile privind cadrul financiar multianual sau alte dosare majore precum și migrația, securitatea, reflexia privind viitorul Uniunii Europene. Trebuie să demonstrăm împreună, acum, că Uniunea are în continuare capacitatea de a avansa în întărirea politicilor europene, de a obține rezultate concrete pentru cetățeni. În acest sens, primul pilon al programului președinției româniei este dedicat europei convergenței. din această perspectivă privim cu deosebită atenție negocierile referitoare la viitorul cadru financiar. viitorul buget multianual va trebui să ofere resursele necesare pentru atingerea obiectivelor printr-un echilibru între politicile de creștere și convergență, precum politica de coeziune și politica agricolă comună, și politicile destinate să răspundă noilor provocări, precum migrația, securitatea sau apărarea. Viitorul politicii de coeziune ocupă, de asemenea, un loc prioritar pe agenda noastră. Fără această politică, disparitățile regionale și locale ar fi fost mult mai mari. Politica de coeziune a creat parteneriate și punți de legătură între instituții și regiunile și orașele Europei. Uniunea Europeană are nevoie în continuare de o politică de coeziune solidă ca principală strategie de investiții. Politica de coeziune a evoluat, reușind să răspundă noilor provocări. În același timp, această politică are nevoie de măsuri reale, de simplificare și eficientizare. Vom continua negocierile privind politica de coeziune într-un ritm dinamic pentru adoptarea la timp a pachetului legislativ aferent. Demararea viitoarelor programe operaționale va permite ca beneficiile acestei politici să se reflecte în viața de zi cu zi a cetățenilor, a orașelor și a regiunilor Europei. Permiteți-mi să mulțumesc președintelui Comitetului European al Regiunilor pentru semnalul puternic pe care l-a transmis încă de la debutul discuțiilor referitoare la viitorul cadru financiar cu privire la păstrarea nivelului fondurilor de coeziune și la necesitatea continuării acestei politici ca o politică care se adresează tuturor regiunilor și orașelor. Promovarea unui cadru consolidat de cooperare macroregională, inclusiv prin strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, SUERD, reprezintă un alt obiectiv important pentru noi. Apreciem în mod deosebit deschiderea dumneavoastră pentru elaborarea unei opinii privind rolul strategiilor macroregionale. De asemenea, România este implicată în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Avem o nouă strategie națională pentru dezvoltare durabilă vom depune eforturi în sensul pregătirii liniilor directoare ale unei noi strategii a Uniunii Europene pentru dezvoltarea durabilă. Întărirea coeziunii sociale presupune asigurarea convergenței economice la nivel european. Avem nevoie așadar de o piață unică de plin funcțională de concurență liberă și reguli transparente și echitabile, de mobilitate activă în toate dimensiunile acesteia. Una din, dintre prioritățile președinției României este legată și de consolidarea mobilității lucrătorilor. În acest context, ne propunem să continuăm negocierile pe dosare precum revizuirea regulamentelor de coordonare a securității sociale și instituirea Autorității Europene a Muncii. Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen constituie un obiectiv pe care România dorește să-l promoveze la nivel european. Un obiectiv a fost deja atins prin ajungerea la un acord politic provizoriu cu Parlamentul European în ceea ce privește propunerea de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și a îngrijitorilor. Suntem preocupați de consolidarea creșterii economice, a rezilienței economiei europene, precum și a stimulării investițiilor, atât la nivel micro cât și macroeconomic în acest sens președinția româniei va urmări să avanseze discuțiile privind aprofundarea uniunii economice și monetare într o manieră constructivă de natură să sprijine creșterea coeziunii convergenței și rezilienței acesteia la provocări de natură financiară și economică. Doamnelor și domnilor, Președinția României a definit ca cel de-al doilea pilon al acțiunii sale o Europă mai sigură. Problematica migrației este un subiect care ne preocupă pe toți. Ne propunem să continuăm eforturile pe toate dimensiunile gestionării sale. Într-o lume a digitalizării, protejarea siguranței cetățenilor în spațiul virtual devine un obiectiv important. Politicile publice și orice proiect referitor la mediul digital trebuie să ia în considerare securitatea cibernetică. De asemenea, viziunea noastră se referă și la Europa ca actor global, cu accent pe angajamentele comune asumate prin strategia globală de politică externă și securitate a Uniunii Europene. Vom promova întărirea capacităților europene de apărare și securitate în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO. Asigurarea unei consistențe sporite a acțiunii europene în vecinătatea estică va reprezenta o prioritate având în vedere că anul acesta se împlinesc zece ani de la lansarea parteneriatului estic. În același timp, susținem avansarea politicii de extindere și, în acest sens, o atenție deosebită va fi acordată Balcanilor de Vest. Nu în ultimul rând, doresc să fac câteva referiri la cel de-al patrulea pilon al priorităților noastre, Europa valorilor comune. În perspectiva alegerilor europene, trebuie să oferim un răspuns pe măsură la tentația discursului eurosceptic și populist, promovând o Uniune mai democratică și mai apropiată de cetățenii săi. De asemenea, credem că educația și cultura reprezintă cheia viitorului Europei, atât din perspectiva individuală a cetățeanului european, cât și prin prisma consolidării proiectului european autoritățile și comunitățile locale și regionale pot juca un rol important în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, cred că toți actorii europeni pot contribui la succesul nostru comun în promovarea unei Europe mai coezive, mai unite și mai sigure. Comitetul European al Regiunilor, dumneavoastră cu toții, aveți un rol important deliant între politicile europene și comunitățile locale și regionale, între Uniune și cetățeni. Sunt convinsă că cel de-al optulea summit european al regiunilor și orașelor, care se va desfășura la București în luna martie, va avea o contribuție importantă la transmiterea unui semnal de încredere în viitorul Uniunii, de unitate europeană și de angajament pentru o Uniune mai puternică în următorul de deceniu. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă așteptăm la București în luna martie. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă prim-ministru, pentru această prezentare atât de clară a priorităților președinției dumneavoastră. Sunt obiective foarte ambițioase, iar acum avem ocazia de a discuta cu membrii noștri despre toate acestea. Vă reamintesc că, înainte de toate, vom asculta intervențiile reprezentanților celor cinci grupuri politice, după care vor lua cuvântul prim vicepreședinții și vom da apoi cuvântul uh, membrilor care s-au înscris la cuvânt. Au înainte, are înainte de toate cuvântul doamna Lucaidu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă prim-ministru, vă urez bun venit în numele grupului Partidului Popular European la această ședință plenară a Comitetului Regiunilor. În ceea ce privește aspectele economice și sociale, prima președinție deținută de România la președinția rotativă a Consiliului se suprapune cu o perioadă importantă pentru cetățeni și întreaga construcție europeană. Alegerile europene din luna mai vor avea un impact asupra viitorului Europei în următorii cinci ani. Ne așteaptă apoi Brexit și toate problemele aferente. Avem nevoie, prin urmare, de o președinție română care să realizeze un rol fundamental, să îndeplinească un rol fundamental, astfel încât oamenii să înțeleagă cât este de important și ce însemnătate are a merge la vot la aceste alegeri europene. Autoritățile locale și regionale îndeplinesc în acest sens un rol foarte important. S-au făcut multe în ultimii ani în ceea ce privește dezbaterea privind viitorul Europei, care va continua și la întâlnirea de la București. În continuare, având în vedere că dumneavoastră sunteți femeie, profit de ocazie pentru a vă felicita. Pentru că, printre prioritățile președinției, se numără și egalitatea de gen. cât și nevoia de a reduce disparitățile salariale între femei și bărbați. Sunt uh, probleme care încă trebuie rezolvate în 2019, surprinzător. Un alt uh, lucru care îi interesează pe cetățeni uh, reprezintă competitivitatea întreprinderilor noastre. Și toate problemele legate de politica președintelui Trump. Propunerile Comisiei Europene adresate Consiliului în ce privește acorduri economice, în uh, ce privește taxele vamale și eliminarea barierelor uh, non-tarifare, reprezintă o propunere interesantă pe care dumneavoastră ar trebui să o sprijiniți. În ce privește coeziunea și politica de coeziune, care de asemenea se află în centrul priorităților uh, președinției române, Pepe crede că este important, mai ales gândindu-ne la cetățenii noștri, e important să facem un transfer al competențelor înspre regiuni, înspre orașe, pentru ca acestea să poată pune în aplicare uh, pentru ca Uniunea Europeană să poată pune în aplicare politici care se aliniază la exigențele orașelor și regiunilor. În continuare, în ceea ce privește relațiile de bună vecinătate, trebuie să vă mărturisesc că ne bazăm uh, pe sprijinul președinției dumneavoastră în ce privește țara noastră, Ciprul, și anume nevoia de a relansa discuțiile referitor la problema Ciprului, banzându ne firește pe rezoluțiile ONU. Trebuie să facem și un pas înainte în ce privește migrația. E un subiect în continuare la ordinea zilei. Este important ca Uniunea Europeană să dea dovadă de solidaritate. la nivelul statelor membre trebuie să existe o distribuție uniformă a poverilor și sarcinilor asumate și sper că președinția română să reușească să ajungă la un acord în uh, ce privește și Frontex să existe structuri și fonduri adecvate. Faptul că dumneavoastră vă aflați astăzi aici este un uh, mesaj important pentru că ascultați vocea orașelor și regiunilor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez mult succes cu președinția. Mulțumesc! Dau acum cuvântul colegii noastre Isabel Bino. Doamnă prim-ministru, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Am simțit atenția acordată convergenței uh, între țările noastre și valorilor comune. Președinția română se află acum în fruntea agendei europene într-o perioadă, cum a spus și domnul președinte, crucială pentru noi, uh, într-o perioadă în care Uniunea Europeană este zguduită de cutremurul Brexit, unde ne apropiem de alegeri, Presiunea crește, se definesc prioritățile politice și cadrul bugetar pentru intervalul după 2020. E o răscruce de drumuri. Iată, e și o ocazie potrivită pentru a readuce bugetul Uniunii Europene la înălțimea ambițiilor noastre, adică 1,3% din VNB un acord referitor la CFM pentru 2021-2027 nu va fi o înțelegere satisfăcătoare fără noi resurse proprii. Din păcate, am auzit că la Consiliu e un, pro- e un subiect care nu înaintează. Cu toate acestea, nenumăratele rapoarte care au venit unul după celălalt au arătat că bugetul ar avea de câștigat. E nevoie de ambiție politică pe termen lung pentru ca resursele proprii să devină o realitate și ne bazăm pe dumneavoastră pentru acest lucru să se întâmple. A venit vremea să trecem de la o viziune contabilă a Uniunii Europene și să punem uh, în aplicare o viziune colectivă a Uniunii. În acest sens, trebuie să ajungem la un acord cât se poate de repede privind viitorul CFM pentru a asigura în acest fel adoptarea programelor Uniunii în timp util, pentru ca regiunile să poată continua fără întreruperi să pună în aplicare obiectivele lor de dezvoltare durabilă. Insistăm asupra faptului că politica de coeziune a Uniunii Europene reprezintă principala politică de investiție pentru orașele și regiunile din Europa. Reprezintă de asemenea cea mai bună expresie a solidarității europene, pentru că urmărește să sprijine toate tipurile de teritorii, de la cele mai urbane la cele mai rurale. Europa are nevoie mai mult ca oricând de politici solidare care să iunească pe cetățenii europeni în jurul unui proiect european legat de viața lor de zi cu zi, deși adesea nu văd acest lucru finanțarea noilor uh, politici, noilor uh, obiective nu se poate face în detrimentul unor politici importante precum politica de coeziune sau uh, politica agricolă comună. Ne bazăm pe o președinție română care să lupte pentru apărarea priorităților cetățenilor pentru ca în acest fel să evite orice efect negativ asupra creșterii și dezvoltării regiunilor, mai ales ținând cont de faptul că investițiile la nivel național încă nu și-au revenit de pe urma crizei economice și financiare. Pentru Comitetul Regiunilor, principiul parteneriatului și guvernanței multinivel rămâne în continuare prioritar. Este important ca aceste principii să se includă în regulamentul general al fondurilor structurale. În numele Partidului European Socialist apel, fac apel la dumneavoastră la o realizarea unei noi viziuni care să țină cont de solidaritatea europeană și care să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă, la nivel local și regional să ajungă la un mai bun echilibru teritorial, să atingă mai puține inegalități sociale, să ofere perspective tinerilor. Iată unde e nevoie de Europa. Încă o dată, doamnă prim-ministru, mulțumirile noastre președinției române pentru că a inclus politică de coeziune printre prioritățile sale. Vă urăm mult succes! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul colega noastră Ilias Nagrabnek. Spăștoana predsednica vlade în vașa echipă, le lepo pozdravljeni. Mulțumesc, doamna prim-ministru, bun venit. Vreau să vă urez bun venit și în numele ALDE. Ați vorbit despre Balcanii Occidentali și vreau să profit de această ocazie pentru a menționa Uh, negocierile cu um, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, care acum uh, solicită, să, solicită calitatea de membru NATO. Vă mulțumesc că ați uh, luat o poziție favorabilă de mai multe ori. Eu am vizitat regiunile din nordul Macedoniei și este clar că uh, Există probleme în ceea ce privește chestiunea numelui. Da, într-adevăr, autoritățile locale discută aceste probleme și toată lumea își dă seama că rezolvarea acestei probleme va afecta bunăstarea acestei regiuni. Fiindcă acesta este un prim pas și către calitatea de membru al Uniunii Europene. Rezolvarea chestiunii numelui va asigura faptul că se vor uh, lăsa deoparte conflictele în uh, această comunitate. Când vorbesc cu, am vorbit cu primarii de acolo, am constatat că primarii doresc reforme. Ei sunt conștienți că trebuie să mai facă încă multe lucruri, mai ales uh, datorită faptului că uh, în ultimii cinci ani am fost membră a CEOR, eu am uh, constatat uh, că se manifestă foarte mult scepticism uh, aici în ceea ce privește lungile discuții care, s-au, care au avut loc asupra numelui. sau manifestat unele îndoieli în ceea ce privește dorința de aderare a acestei regiuni, dar domnul Zaev și uh, omologii săi au uh, dorit că vor să facă parte, au, au spus că doresc să facă parte din familia noastră, deci uh, cer tuturor uh, statelor membre ale Uniunii Europene și dumneavoastră ca președinta a Consiliului Uniunii Europene să deschideți ușa către noi negocieri. Dacă nu sprijinim acest proces, uh, vom uh, avea conflicte suplimentare. Și uh, astfel uh, forța Estului Europei va crește în Uniunea Europeană. Acum vreau să vorbesc despre un alt lucru. Este vorba despre mulțirea liderilor nedemocratici. Mulți lideri din zonele uh, urbane și lideri locali sunt acum cei care mențin democrația în viață. Noi jucăm un rol foarte important în ceea ce privește prevenirea forțelor nedemocratice în regiunile noastre. Noi am adoptat un mesaj foarte clar în ceea ce privește combaterea mișcărilor antidemocratice în Uh, regiunea noastră. Știu că nu mai am mult timp la dispoziție și nu mai am timp la dispoziție. Vreau să o întreb doamna prim-ministru cum poate sprijini președinția noastră aceste eforturi la nivel regional. Aș dori să vă urez toate cele bune în timpul președinției dumneavoastră. În aceste vremuri tumultoase în Europa și în lumea întreagă, așteptăm cu nerăbdare uh, vizita de la București. Mulțumesc foarte mult! Domnul Rob cum are cuvântul. Dear Prime Minister, um... Mulțumesc, domnule președinte. În partea grupului ECR vreau să vă urez bun venit uh, în plenara noastră doamnă prim-ministru și uh, sperăm că președinția noastră să pună accent pe aspectul local mult mai mult în Uniunea Europeană, fiindcă printr-o astfel de abordare putem atinge și mai bine obiectivele uh, obiectivul dumneavoastră, așa numai Europa a coeziunii vorbesc despre beneficiile liberalizării de piață, beneficii pentru cetățenii europeni, dar când încercăm să le asigurăm, haideți să nu creăm un sistem centralizat eh, de redistribuție. Aceste sisteme au mai fost, fost eh, încercate în Europa de Est și Centrală de regimurile comuniste și au creat traume, au eșuat lamentabil autoritățile locale își cunosc foarte bine zonele și regiunile și pot identifica nevoile de investiții mult mai eficient decât uh, la celelalte niveluri de, de guvernanță. Iar um, astfel de proces decizionar uh, la nivelul potrivit este foarte potrivit pentru implicarea regională. Noi suntem parteneri în ceea ce privește uh, folosirea fondurilor, dar nu suntem părți implicate, uh, asta conform regulilor cu privire la folosirea fondurilor, cum ar fi politica de coeziune, la care ați făcut referire în discursul dumneavoastră, care reprezintă o treime, uh, o treime din fondurile europene. Semestrul european, pe de altă parte, nu tratată autoritățile regionale și locale ca parteneri și uh, este un un proces de uh, sus în jos în continuare. Salutăm faptul că președinția română s-a plecat asupra acestui subiect și a cerut CEOR-ului un aviz pe acest domeniu. Eu uh, am avut plăcerea de a fi raportor pe marginea acestui dosar și aștept cu nerăbdare uh, să vă transmit poziția instituției noastre mai detaliat în data ce vom adopta în mod oficial uh, avizul în luna aprilie. Doamnă prim-ministru, grupul meu a fost foarte activ, uh, a cerut foarte activ reforma europeană și sperăm că în noul mandat uh, legislativ vom reuși să ne atingem scopul, să avem o Uniune Europeană pentru, pentru toată lumea, nu doar pentru câțiva. Și sperăm că ne veți sprijini în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Domnul Marcu Marcula, prim vicepreședinte, are cuvântul acum. Madam Prime Minister, uh, let me stress a few... Uh, Doamna um, premier, uh, vreau să um, subliniez uh, niște aspecte importante care s-au regăsit în prezentarea dumneavoastră cu privire la președinția română. Este foarte important că în momentul în care ne uităm la schimbările care au loc în jurul nostru, trebuie să ne dăm seama că provocările sunt aceleași este vorba de faptul că cetățenii sunt cei mai importanți pentru Uniunea Europeană și avem nevoie de metode de guvernanță bazate pe incluziune la, și implicarea actorilor regionali, primari și așa mai departe. Și trebuie să punem accent pe punerea în aplicare a, um, a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Pentru a da încredere în Uniunea Europeană, cetățenii au, pentru a avea încredere în Uniunea Europeană, cetățenii trebuie să vadă că acțiunile și provocările sunt la nivel local. Asta este important pentru noi toți. Eu vin din țara care va prelua președinția de pe dumneavoastră, din Finlanda, și sunt uh, dornic să colaborăm privind uh, toate domeniile de care mă ocup eu în Finlanda, unde sunt uh, președinte al Consiliului privind regiunea Helsinki în uh, orașul meu și aici uh, Probabil că o să mă întâlnesc cu dumneavoastră și în alte ipostaze și voi colabora și cu miniștrii dumneavoastră. Comitetul Regiunilor uh, recomandă promovarea inovației în general și uh, mai ales la nivelul societății pentru a ne spori competitivitatea și coeziunea în toată Europa. Vreau să subliniez două dintre prioritățile noastre foarte puternice. În primul rând, uh, strategia macroregională care se bazează pe experiența a ceea ce am făcut noi în zona Mării Baltice, pentru a pentru uh, regiunea Dunării în ceea ce, și pentru revitalizarea sinergiilor în zona Mării Negre. Asta prin uh, specializarea inteligentă, accentul pus pe IMM-uri. Uh, și încă un aspect foarte important uh, pe care l-ați ridicat și dumneavoastră este vorba de Balcanii Occidentali uh, și anume cum putem înregistra progres. Acolo asta este important pentru noi, mai ales că uh, indiferent de, de unde venim, din nord, sud, est, vest, acesta este viitorul pe care trebuie să ne ocupăm, mai ales dat fiind punerea în aplicare a codurile de la Prespa, trebuie să ne uh, ocupăm de acest obiectiv de a face o Europa cu adevărat bazată pe incluziune. Domnul Drăghici are cuvântul. În grăbire deosebită onoare să mă adresez excelenței voastre în cadrul acestei sesiuni plenare, rugându-vă să primiți salutul de bun venit din partea grupului Alianța Europeană, al cărui membru sunt, nu numai în calitatea de prim-ministru al țării mele, dar și din perspectiva alte responsabilități ce vă revine pe durata mandatului președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Comitetul European al Regiunilor împlinește în 2019 25 de ani de la înființare, fiindu-i pe deplin recunoscută importanța la nivelul Uniunii Europene, conștienți că mai bine trei sferturi din legislația Uniunii Europene este pusă în aplicare la nivel local și regional, și că succesul nu poate exista în lipsa implicării nivelului de guvernare aflat cel mai aproape de cetățean. Așadar, după acest prin sfert de secol de existență va trebui să avem o abordare corespunzătoare, dat fiind faptul că peste trei sferturi din teritoriul Uniunii Europene, precum și mai bine de jumătate din populația acesteia, aparțin zonelor rurale, ceea ce impune programe de coeziune care să determine o dezvoltare armonioasă și echilibrată a teritoriilor naționale constatând că există mari decalaje din, privind infrastructura și condițiile de viață dintre urban și rural în defavoarea ruralului. Și de ce nu, poate vom avea cândva și o capitală europeană rurală. Un concurs. Plecând de la dimensiunea istorică prezentată și coroborând cu prevederea articolul 8 din Tratatul de la Lisabona, care ne creează cadrul juridic necesar stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, fac un apel de a veni pentru teritoriul din vecinătatea de nord-est și est a României, respectiv cel al Republicii Moldova și pentru autoritățile administrației publice locale constituite în Congresul Autorităților Locale din Moldova, cu programe de cooperare speciale menite să mențină cetățenii din România, dar și din Republica Moldova, la un nivel de încredere avansat în politicile Uniunii Europene, știind fiindcă undeva spre jumătate din cetățenii Republicii Moldova sunt de deja cetățeni europeni, cu acte în toată regula, având diverse cetățenii, italiană, bulgară, portugheză, spaniolă, cehă, poloneză, cea română fiind majoritară, fiind astfel integrați în Uniunea Europeană. Iată de ce acest teritoriu din vecinătatea Uniunii Europene, precum și cetățenii de aici, au tot dreptul la relații privilegiate, iar acestea trebuie dezvoltate cât mai urgent cu putință și cât mai, pe mai multe planuri. Țin să mulțumesc domnului președinte Lambers pentru faptul că au fost primite delegația Congresului Autorităților Locale și ă, aștept la București pe domnul Marcu Marcula, și alți colegi la Partidul Socialist European și la Alianța Europeană. Vă mulțumesc din suflet și vă aștept, bineînțeles, pe dumneavoastră, doamna prim-ministru, la lucrările adunării generale de pe 18 februarie. Vă mulțumesc. La parole maintenant notre collègue Mariana Gajou. Urmează doamna Mariana Gâju. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru, doamnă ministru. Avem bucuria ca și membrii ai delegației României să vă aducem dumneavoastră salutul aici, în cadrul instituțiilor europene, unde împreună milităm pentru o Europă unită. Exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene știm că în același timp reprezintă pentru România o provocare, dar și o oportunitate. De ce o provocare? Pentru că volumul de muncă este foarte mare, pentru că trebuie la, tot, la nivel național muncit pe toate planurile administrației publice economice dar este o oportunitate, doamnă prim-ministru, pe care nu avem voie să o ratăm noi, România. Prezența la București a mai multor reuniuni, evenimente, summit și mulțumim pe această cale Comitetului European al uh, Regiunilor că a ales Bucureștiul pentru cel de-al opt-lea summit să se desfășoare la București, unde vor participa peste 500 de membri, aleși locali, peste 100 de tineri, dar în același timp și aleși locali din România. Nu numai acolo, București, Sibiu, Craiova, Cluj, Constanța, iacătă întreaga Românie poate fi vizitată de oficiali europeni, dar și de tehnicienii instituțiilor europene. Avem ocazia să punem în valoare frumusețile patriei noastre. Avem ocazia să punem în valoare ce are mai profund poporul român, cultura, tradiția, în același timp, în același timp, putem să spunem oportunități de dezvoltare economică, oportunități de dezvoltare a tinerilor, averea noastră a românilor. Doamnă prim-ministru, problemele și prioritățile președinției Consiliului Uniunii Europene sunt multe. Dumneavoastră însă, în calitate de româncă, Vă rog împreună cu reprezentanții guvernului, și o văd acolo și o salut pe doamna ministru, apăsați mai accelerat în aceste șase luni de zile pentru obținerea vizei Schengen pentru România. Este un deziderat pe care românii îl merită ca poartă de intrare în Uniunea Europeană și vă mulțumesc în același timp, domnule președinte al Comitetului Regiunilor, precum și dumneavoastră, dragi colegi, pe care vă așteptăm cu drag în România pentru a vedea cum arată românii adevărați, care este valoarea României. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru faptul că ați permis ca în cadrul summitului să fie invitați reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din, România, din Republica Moldova, dar în același timp să permiteți să se adreseze în cadrul summitului a președintei Comisiei Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, țară din sud-estul Europei, unde noi, românii, avem obligația să-i ajutăm să fie membru în Uniunea Europeană. Vă mulțumim și vă suntem alături pentru că așa putem realiza unitate în diversitate, prin unire se realizează faptele mari. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Caminis are acum cuvântul. Monsieur Caminis est là parce qu'on n'a pas le temps. Domnul Caminis este în sală, nu avem timp de pierdut. Non, la parole est maintenant. Nu, așa că dăm cuvântul domnului Guido Wolf. Ja, Herr Präsident, liebe Frau Premier. Domnule președinte, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, mă bucur foarte mult și sunt foarte recunoscător uh, dacă România va folosi președinția pentru a îmbunătăți um, coeziunea în Europa. Coeziunea se bazează în special pe ideea că um, trebuie să se ajungă la un CFM ambițios uh, care să fie adoptat anul acesta și sper să folosiți președinția română pentru a face progrese în negocierile în acest sens. De asemenea, coeziunea se reflectă în valorile noastre comune și în principiile comune. Principiul statului de drept este central, uh, justiția independentă și lupta împotriva corupției sunt foarte importante pentru funcționarea democrației. Uh, rugămintea mea pentru guvernul român este să țineți cont de tot ce spun Comisia uh, Europeană și Comisia de Veneția, să le luați în serios. Nu, vre, nu Acestea nu vor să se amestece în problemele interne, este vorba doar despre uh, încrederea în statul de drept din Europa, pentru că fără această încredere nu se mai poate face nimic. Mulțumesc! Mulțumim, Iaroslav Hlinca! Mulțumesc, bine ați venit, doamnă prim-ministru. La începutul lunii martie se vor iniția negocierile cu privire la politica de coeziune după 2020. Aș vrea să știu următorul lucru. cum dorește să încurajeze președinția română acest proces și cum va avea loc cooperarea cu doamna comisar Corina Crețu și cu uh, direcția generală pe care o conduce. Mulțumim, urmează domnul McCarthy. Mulțumesc, eu am două lucruri de spus. În primul rând vreau să vorbesc despre sursele de finanțare ale fondurilor de structurare, a, fondurilor structurale. Acestea trebuie să uh, ajungă în continuare la regiuni și trebuie să transmitem un mesaj puternic în acest sens. Trebuie să ne orientăm spre viitor, trebuie să învățăm din trecut, trebuie să ne gândim la inovație și noi metode de investiții, trebuie să investim în creșterea economică, inclusiv în regiunile mici. Uh, în al doilea rând vreau să propun un plan de acțiune pentru orașele țările și mari și mici din Uniunea Europeană. Avem multe exemple um, bune, dar acestea trebuie să se dezvolte mai mult. Comitetul Regiunilor până acum ne-a arătat cum să spunem povestea fondurilor structurale și trebuie ca acest lucru să continue. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Iată, acestea sunt mesajele pe care au vrut să vi le transmit 10 uh, din membrii noștri și îmi face mare plăcere să vă dau cuvântul pentru a reacționa la tot ce s-a spus, doamnă prim-ministru. Domnule președinte, am ascultat cu mare atenție lorile dumneavoastră de cuvânt, problemele pe care le-ați identificat și în același timp așteptările pe care le aveți la președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Am să încerc să răspund punctual. Pentru doamna Luca Lucaidu, de la PPE, vă mulțumesc pentru întrebări, vă mulțumesc pentru aprecieri, aveți dreptate, alegerile europene din luna mai vor avea un impact foarte important asupra viitorului Europei. De aceea cred că o coeziune între instituțiile europene, între toți cei care pot promova valorile europene și importanța construcției europene este necesară. Prezența mea aici, prezența mea în Comitetul Economic și Social European arată faptul că apelăm și avem încredere în toți cei care vor să urmeze calea europeană. Important pentru noi nu este grupul politic care va câștiga, Important pentru Europa acum este ca să câștige pro-europenii față de forțele anti-europene. Și cred că acest lucru trebuie să-l avem în vedere cu toți în perspectiva alegerilor europene. Egalitatea de gen cred că este un subiect foarte important și cred că trebuie să trecem de la declarații, de la atitudinea declarativă referitoare la acest aspect, la măsuri concrete. Avem toată disponibilitatea să facem acest lucru, iar pe data de 31 martie vom, vom organiza o conferință pe egalitate de gen la București și sperăm să ne bucurăm de, de prezența dumneavoastră la această conferință. Rolul de coeziune este important și se află în centrul președinției României, pentru că trebuie să nu negăm faptul că Europa este divizată, că avem foarte multe divergențe și cred că coeziunea trebuie să o privim, așa cum am spus în speech-ul de început, atât din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere social. De aceea cred că coeziunea este tema principală și este motoul președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Doamna Budino, sper să nu greșesc uh, numele, într adevăr uniunea europeană se află în fața foarte, la multe provocări provocări pe care nu le am avut până acum și la care trebuie să dăm un răspuns comun provocare legată de brexit dar și de viitorul uniunii europene post brexit pe care trebuie să îl creionăm împreună și un eveniment important în acest sens va avea loc pe 9 mai la Sibiu trebuie să răspundem provocărilor legate de cadrul financiar multianual, de alegerile europene pe care le-ați menționat, de noi provocări legate de migrație, azil, terorism, apărare, dar în același timp trebuie să dăm un răspuns corespunzător politicilor tradiționale ale Uniunii Europene și mă refer la politica agricolă comună și politica de coeziune. Cadrul financiar multianual reprezintă unul din dosarele cheie ale președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Cred că negocierile pe acest dosar depășesc cadrul simplului proces decizional la nivel european. România, în calitate de președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene, este pregătită să mențină un ritm susținut al discuțiilor. România și-a propus să avanseze discuțiile pe documentul de negociere cu obiectivul formulării unor opțiuni realiste și echilibrate care să stea la baza obținerii consensului în cadrul Consiliului European din toamna anului 2019. Politici de solidaritate care să unească pe cetățenii europeni consider că sunt foarte importante și de aceea am adus în discuție și solidaritatea socială. Cred că este nevoie de solidaritate europeană și cred că este nevoie de cooperare între Comitetul Orașelor și Regiunilor și în acest sens am avut o discuție cu domnul președinte între instituțiile europene pentru a găsi cele mai bune rezultate care să se plieze pe realitatea existentă la nivel european. Doamna Grabnek, Balcanii de vest reprezintă o prioritate pentru președinția României la Consiliul Uniunii Europene, alături de parteneriatul estic. Negocierile pentru Macedonia de Nord au fost și sunt o prioritate pentru noi și pe această cale vrem să salutăm acordul de la Prespa. Este un moment istoric care va deschide calea unor țări pe cal, pe, pentru drumul european. Noi suntem, susținem procesul de extindere pe baza meritelor proprii ale fiecărui stat membru, iar pe de altă parte credem că fiecare stat membru trebuie să fie susținut nu numai în deschiderea capitelor, capitelor de negociere, dar și susținute din punct de vedere tehnic uh, în cadrul acestor capitole. România și-a arătat disponibilitatea de a acorda suport statelor care vor să vină pe uh, calea europeană. M-ați întrebat de prevenirea forțelor uh, nedemocratice și de forțele antieuropene. Eu cred că politicile europene trebuie să apropiate cât mai mult de cetățean. Trebuie să implicăm cetățenii în creionarea politicilor europene. Trebuie să informăm mai mult cetățenii de măsurile pe care le luăm pentru Uniunea Europeană și cred că acest lucru va apropia cetățenii de Europa, Europa de cetățeni și cred că acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm dacă vrem ca cei care gândesc în spiritul valorilor europene și a democrației să fie în număr mult mai mare decât cei care nu vor să respecte regulile democratice și sunt antieuropeni. Domnul uh, Youngman de la ECR. Autoritățile locale sunt convinsă că își pot identifica cel mai bine nevoile de investiții. Avem și în România primari de succes, mulți sunt aici în sală, avem președinți de consilii județene și sunt întru totul de acord că trebuie să apropiem decizia de cetățean și în acest sens descentralizarea este un pas important. Am început încă de anul trecut descentralizarea în țara mea, am realizat-o pe trei ministere până acum, voi accelera acest lucru apropii decizia de cetățean ești convins că acea decizie se pliază pe realitatea existentă în comuna, orașul, județul sau regiunea respectivă. Domnul prim-vicepreședinte, este adevărat, Finlanda va urma României la președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Am lucrat foarte bine în trioul România, Finlanda, Croația. De altfel, împreună am creionat programul pe următoarele 18 luni. Este o perioadă dificilă. închidem agenda strategică 2014-2019 și deschidem în același timp agenda strategică 2019-2024. De aceea, cooperarea între președinția României, președinția Finlandei și a Croației se impune, este necesară dacă vrem să avem rezultate bune, atât la final de mandat, când sunt convinsă că toate instituțiile europene, toți membrii Comitetului Orașelor și Regiunilor, toți membrii Parlamentului European trebuie să își închidă obiectivele pe care le-a avut în vedere în cadrul agendei strategice 2014-2019. În același timp, toți creionăm următoarea agendă strategică, iar obiectivele pe cele 18 luni stabilite în cadrul TIO-ului România, Finlanda, Croația sunt foarte importante pentru construcția europeană. Domnul, domnul Drăghici, Congresul Autorităților Locale din Moldova și sprijinul comunității, comunităților din Moldova. După cum știți, România a avut o ședință de guvern comună cu Republica Moldova, am sprijinit și sprijinim drumul european al Republicii Moldova și în același timp avem o cooperare sectorială între miniștrii de resort, o cooperare foarte bună, concretizată în obiective foarte importantă pentru prietenii noștri de peste prut. Pentru noi este un obiectiv foarte important să sprijinim Republica Moldova, este un obiectiv foarte important să facem cât mai multe legături între comunitățile locale din Republica Moldova și cele din România. Mariana Găju, viza Schengen pentru România. Ai vorbit foarte frumos, uh, Mariana, despre România. Eu sunt convinsă că după vizita membrilor Comitetului Orașelor și Regiunilor, mulți vor vedea ce înseamnă de fapt România și așteptăm cu foarte multă deschidere. Legat de viza Schengen, din 2011 România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru a adera la Schengen lucru de altfel afirmat de către Comisia Europeană. Din păcate, decizia este politică. România și-a îndeplinit toate obiectivele ca și cum ar fi fost membru în spațiul Schengen. Cred că este timpul ca decizia politică să fie aceea care să aducă România în spațiul Schengen eu am încredere și mă bazez în acest aspect pe declarațiile președintelui comisiei europene jean claude juncker care a spus că în acest an România trebuie să adere la spațiul Schengen și aceeași declarație a fost făcută de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Eu sper ca să găsim decizia politică, pentru că dacă vorbim de unitate și de coeziune, atunci acest lucru trebuie să se reflecte și legat de spațiul Schengen. Domnul Olf, v-ați vorbit de statul de drept. <clears throat> Repet ceea ce am spus de foarte multe ori. În România este respectat statul de drept și am să repet ceea ce a spus președintele Comisiei Europene. În orice stat membru, statul de drept, drepturile cetățenilor și lupta anticorupție trebuie să primeze. Eu, ca prim-ministru, trebuie să am în vedere toate aceste aspecte și vă garantez că atât lupta anticorupție, cât și statul de drept, dar și drepturile cetățenilor vor fi pentru mine o prioritate. Legat de ceea ce a spus uh, Comisia de la Veneția, vreau să vă spun că Guvernul României n-a dat niciodată o decizie pe justiție, n-a dat decât o singură decizie pe justiție, o singură ordonanță de urgență a Guvernului României pentru a pune în practică recomandări ale Comisiei de la Veneția. În rest, toate aceste acuze referitoare la guvernul României, la faptul că nu punem în vigoare anumite aspecte, nu sunt demonstrate de realitate. Domnul McCarthy, uh, propuneți un plan de acțiune pentru orașele mari și mici și, de asemenea, susținerea politicii de coeziune. Am fost europarlamentar 9 ani de zile am făcut parte din Comisia de Dezvoltare Regională. Am depus foarte multe amendamente pe politica de coeziune. Pentru mine, politica de coeziune și politica agricolă comună sunt politici tradiționale și de o importanță crucială pentru construcția europeană și mă bucur să văd că aici, în Comitetul Orașelor și Regiunilor, opinia dumneavoastră merge în aceeași direcție, susțineți politica de coeziune și cum susține și dumneavoastră și eu nu numai că susțin, dar consider că trebuie dublată de o proiecție financiară care să permită cu adevărat coeziunea între nord și vest, între, între vest și est, între nord și sud, între regiuni mai dezvoltate, între regiuni mai puțin dezvoltate, între orașe mai mari și orașe mai mici, între comune și orașe. Deci coeziunea este importantă, trebuie dublată de o proiecție financiară și acesta este drumul pe care îl va urma România în calitate de președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În același timp, trebuie să subliniez faptul că noi ne vom îndeplini rolul de mediator imparțial și facilitator de consens, așa cum trebuie să fie orice președinție rotativă a Uniunii Europene. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebări și vă rog să considerați că în președinția română a Consiliului Uniunii Europene aveți nu doar un prieten, dar un partener în drumul spre coeziune al construcției europene. Mulțumesc, domnule președinte. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre, pour ces réponses que vous avez données aux différents. Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru, pentru răspunsul pe care ni l-ați oferit și așteptăm cu nerăbdare datele de 14-15 martie, de la martie, cu ocazia summitului cel de-al optulea summit al regiunilor din Europa. Și, dragi colegi, o să vă las acum pe mâinile experimentate ale primului nostru vicepreședinte Marcu Marcula, care va prezida restul reuniunii noastre, eu urmând să însoțesc pe doamna prim-ministru Dăncilă. Știți că avem uh, o mică întârziere pe care sper că o vom uh, recupera. Spor la treabă și ne revedem mâine dimineață. right, uh, ladies and gentlemen. Domnilor și domnilor, stimați membri ai oră avem uh, destul de multe avize de discutat în această seară. Trebuie să schimbăm puțin ordinea de zi. Discutăm opinia domnei Ani, Ana Maghiar, în primul rând, și uh, doamna Roberta Mețola este deja alături de noi. O să începem cu acest punct, după care vom discuta cele două opinii din partea SEDEC, din partea lui Ulrike Eller și Iones Selasoni, După care cu domnul Schiller am convenit ca avizul dumnealui să fie amutat pe mâine dimineață și în rest vom, uh, vom respecta ordinea prevăzută. Birgita Sacredeus, Ian 3, Olgerd Gleblevich, Iosef Ribani, urmând să fie discutate în această ordine. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc pentru că ați consimțit uh, aceste modificări. Bun venit și doamnei Ana Maghiar și cred că Ana este pregătită, deci îți dau cuvântul să ne prezinți pe scurt uh, avizul tău și după prezentarea ta uh, vom da cuvântul uh, doamnei Roberta Mățola. Ana, te rog, ai cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mm, sunt încântată că pot să iau cuvântul în ceea ce privește proiectul, propunerea de regulament privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. Protecția frontierelor externe este o chestiune importantă și la nivel regional, nu doar la nivel național. Este un lucru foarte important la nivel uh, regional să vedem cum uh, Uh, sunt uh, gestionate, uh, cum este gestionată gestionarea front, frontierelor de către autoritățile regionale. Tocmai pentru a ne asigura că există un spațiu de circulație liberă în interior, trebuie să garantăm securitatea frontierelor externe. În mod evident, agenția Frontex mm, poate avea un rol important din acest punct de vedere și a făcut și a asumat acest mandat în ultimii ani. Frontex uh, trebuie să fie consolidată și mai mult pentru ca această agenție să se poată ocupa și mai eficace de protecția frontierelor externe. Am redactat uh, acest uh, oviz, aviz și am acordat o atenție deosebită distribuirii sarcinilor și prerogativelor și uh, garantării cooperării între diferitele uh, părți interesate. Propunerea Comisiei um, conferit prerogative suplimentare uh, Comisiei și Agenției Frontex. Și trebuie să înțelegem că nici Comisia Europeană, nici Frontex uh, nu sunt instituții politice, teoretic, ele ar trebui să aibă un caracter neutru. Teoretic, dacă conferim prerogative Comisie și Frontex uh, nu este suficient. Cred că lipsesc elementele tehnice și componenta politică de asemenea. Ceea ce se reflectă foarte bine în proiectul meu de aviz care uh, a încorporat uh, amendamentele Um, menite să, reflect, să reflecte tocmai acest aspect. În uh, raportul meu mă refer la patru categorii și nu la cele trei categorii, doar la cele trei categorii uh, menționate de Comisia Europeană. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Mețola pentru cooperarea pe care am avut-o. După cum am spus, cele patru categorii se regăsesc în proiectul meu de aviz și dacă îmi permiteți aș mai spune și altceva A, negocierea cu reprezentanții comisiei a fost una foarte bună și m-am bucurat de o primire extraordinară și în birourile Frontex din Varșovia. Cam acestea sunt principalele porți părți componente ale avizului meu. Uh, și în ultima parte a acestui aviz veți regăsi și o declarație politică. Mulțumesc, mulțumesc Ana foarte mult. Roberta Mețola, aveți cuvântul. Sisur, președinte, you know, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc uh, doamnei Ana Moghior. Am avut o cooperare excelentă cu toți factorii implicați. Terorismul, criminalitatea organizată. O cooperare care Uh, vizează toate aspectele importante. Criminalitatea organizată nu cunoaște frontiere. Uh, și asta este valabil uh, atât pentru țări cât și pentru continente. Iar în ceea ce privește migrația, este una dintre problemele cele mai importante ale acestei generații. Situaționi kem jekk fl-Istati Uniti, fil Această problemă este foarte valabilă peste tot, ea afectează toate țările, uh, SUA, uh, țările din Golf, uh, dar și Uniunea Europeană. Este un fenomen global care nu poate să fie soluționat decât dacă avem o abordare globală. Nu putem să continuăm uh, să avem uh, discursuri uh, frumoase, impresionante, fără să avem acțiuni concrete. E foarte important acum să trecem de la vorbe la fapte. Și aș dori să vă spun ceva din capul locului. Nu putem să rezolvăm criza migrației de la o zi la alta. Uh, Europa își dorește foarte mult uh, să fie un exemplu la scară mondială și, dacă vrem, cu adevărat putem obține rezultate. În calitatea mea de raportor pe acest subiect, dar și în calitate de coordonator, Uh, în cadrul uh, grupului PPE la Comisia LIBE, Comisia de Libertăți Civile. Deci poziția mea este că trebuie să abordăm uh, migrația în mod global, în mod holistic, însă să avem și o abordare echilibrată, ținând cont și de problemele sau îngrijorările legitime legate de securitate. Să nu uităm că până la urmă cu toții suntem oameni. Și trebuie să fim, să avem o abordare sau o atitudine echitabilă, corectă față de toți cei care au nevoie de protecție și trebuie să fim duri cu cei care uh, îi uh, exploatează pe cei mai vulnerabili. Prin uh, această, uh, această legislație privind poliția de frontieră și de gardă, de coastă, e uh, deci să trimitem propunerea Parlamentului pentru a uh, Uh, pentru a urgenta reîntoarcerea migranților care nu ar trebui să beneficieze de protecția noastră. În urma uh, pre uh, prezentării proiectului de raport la Comisia Libe în noiembrie am primit cam 1300 de amendamente la propunerea inițială a Comisiei privind acest nou text legislativ. Este limpede că e un subiect care generează interes în rândul tuturor grupurilor politice. Uh, toată lumea este cu ochii pe activitatea legislativă. Uh, acum uh, suntem în proces de negociere și de finalizare a amendamentelor de compromis, atât la nivel tehnic cât și politic. Obiectivul nostru e să ajungem la vot la Comisia Libe cât mai repede cu putință. La Strasburg și aș dori să vă asigur uh, pe toți că, într-adevăr, este o legislație europeană foarte importantă care îi acordăm importanța cuvenită. Suntem în procesul de examinare a amendamentelor și încercăm să uh, încorporăm pozițiile eurodeputaților, dar implicăm și ce, Comitetul Regiunilor și alte părți uh, implicate uh, care ne-au trimis Um, amendamente. Sper că această legislație să fie votată în orice caz înainte de alegerile europene din luna mai. Această propunere legislativă acordă suficientă flexibilitate pentru ca uh, persoanele să fie uh, împărțite în zonele de uh, frontieră care uh, au fost uh, supuse unei presiuni uh, imense în ultimii ani. Știți că mm, în ultimii ani, faptul că statele membre nu au uh, și-au adus contribuția cu echipamente și cu personal a dus la faptul că agenția uh, Frontex a avut o activitate nu neapărat uh, satisfăcătoare. În acest context, garda de coastă trebuie să beneficieze de resurse suplimentare, dar și un mandat întărit. Pentru că Europa trebuie să reușească să-și gestioneze frontierele externe și să se asigure că îi returnează pe uh, refugiații care vin în Europa, dar care nu uh, uh, se califică pentru, um, pentru azil. Propunem acum o serie de schimbări de exemplu, agenția va avea o forță operațională va avea la dispoziție o mie de uh, ofițeri, care agenția va avea de asemenea competențe ex- executive pentru a sprijini statele membre. Uh, aceasta nu va reprezenta doar o creștere cantitativă, ci și va pune la dispoziția Frontex uh, mijloacele necesare pentru ca ea să poată să intervină atunci când trebuie să uh, protejeze frontierele externe și pentru a împiedica returnările secundare și pentru a asigura securitatea. Pentru că pentru noi securitatea este preocuparea cu numărul 1. Știți că asta spun și cetățenii, ne spun și cetățenii în toate statele membre. Securitatea este preocuparea principală a cetățenilor, ceea ce înseamnă că trebuie să ținem cont de această uh, preocupare dacă dorim ca uh, spațiul Schengen să fie menținut. În acest sens trebuie să asigurăm uh, încredere reciprocă între statele membre și frontierele externe trebuie să fie securizate. În 2017 am asistat la o serie de crize și ne-am dat seama că câteodată unele state membre sunt copleșite Există două scenarii în care putem să implicăm uh, în prezent Poliția de Frontieră și uh, Garda de Coastă. O situație în care statul mem- un stat membru solicită ajutor sau dacă se efectuează cu acordul statului membru o evaluare de către uh, agenția competentă și dacă se uh, constată că există o lacună care trebuie să fie, uh, să fie uh, corectată. Propunerea uh, reunește cele două condiții. Trebuie să ne dăm seama că toată lumea trebuie să înțeleagă că uh, dacă Siria, Yemenul, uh, de exemplu, sau Libanul nu sunt uh, chiar vecinii noștri apropiați, nu ne exonerează de responsabilitate, pentru că câteodată influența poate să fie chiar directă și o preocupare în rândul cetățenilor noștri. În statele membre domnește teama și cred că ar fi corect să nu recunoaștem acest lucru. Spațiul Schengen Uh, înseamnă că uh, granițele externe trebuie să fie consolidate. Deci, în încheiere, trebuie să începem să vorbim uh, de strategii pe termen lung. în ceea ce privește uh, migrația atât legală cât și ilegală. Această dezbatere uh, este foarte înflăcărată pentru că ea uh, uh, vizează chestiuni care îi preocupă uh, pe oameni. E ușor să dai vina pe uh, străini atunci când ceva nu, nu, nu merge bine în țara ta. Dar uh, trebuie să ne asigurăm că avem un tratament corect și echitabil al acestei teme. Și aș dori să mai subliniez că, până la urmă, migrația este o problemă umană. Vorbim despre persoane, despre ființe umane. Să nu uităm că de fiecare dată noi ne uităm la statistici, în, în spatele statisticilor și al cifrelor uh, Uh, se află vieți, speranțe, uh, vieți. Să nu uităm că toată lumea își dorește un viitor mai bun. Thank you. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, este un subiect foarte important. Vom avea mai multe contribuții din partea membrilor pe acest subiect. L-am pe uh, listă pe Ianul Sagrila, pe Vincenzo Bianco, pe Franco Iacob și pe Ion. Mai pot și alții să intervină. Are cuvântul mai întâi Ianus Aghian. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Această propunere de aviz vorbește despre modul în care putem uh, să ne protejăm mai bine granuițele externe. De fapt, uh, până la urmă trebuie să hotărâm cum facem față fenomenului migratoriu și cum se transferă cu aceste competențe de la nivel național spre Comisia Europeană. Se transferă aceste prerogative Comisiei Europene, dar e clar că de multe ori în trecut Comisia a reacționat prea târziu. Doresc să mulțumesc doamnei Maghiar pentru tot ceea ce a făcut, pentru faptul că a încercat să rafineze procedura care în propunere este prea centralizată. Nu cred că este acceptabil așa cum arată. Are cuvântul acum Vincenzo Bianco. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Um, eu uh, intervin uh, pe acest subiect uh, Uh, cu uh, sentimente puternice, pentru că pe 4 februarie 2001, adică acum 18 ani, când eram ministru de interne în Italia, la o întâlnire cu comisarul competent, atunci uh, portughezul Antonio Vitorino, am lansat ideea de a crea o poliție europeană modernă care să apere frontierele. Au trecut 18 ani și văd miile de urgențe cu care ne-am confruntat în acești uh, ani, uh, fiecare stat membru, acestea ar fi putut fi rezolvate împreună dacă am fi avut o poliție europeană care să ne protejeze frontierele. Acum suntem într-o fază decisivă. Aplaud inițiativa acestui regulament. Comitetul Regiunilor are curaj. Dacă creăm o adevărată poliție europeană care să ne protejeze frontierele, trebuie să fie cu adevărat o poliție europeană. În avizul raportoarei găsesc câteva elemente pozitive, dar văd și lipsă de curaj în a afirma um, o, adevă, un adevărat, uh, o adevărată personalitate a Poliției Europene a Frontierelor. Votul meu mă depinde foarte mult de uh, votarea amendamentelor dacă vor fi amendamente care vor sprijini ideea că aceste subiecte trebuie abordate împreună și nu doar uh, când apare o navă ca Dicioti sau Sea-Watch, uh, deci, dacă Europa e gata să uh, abordeze unită aceste probleme, voi vota pentru. Dacă nu, cu mare tristețe voi vota împotrivă. Mulțumesc! Very much, Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum Franco Iacob. Și grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Um, la CIVEX am discutat dacă Comitetul Regiunilor trebuie să exprime un aviz în legătură cu acest proiect de regulament, care la primă vedere este exclusiv de competență națională, dar impactul financiar uh, E vorba de 10.000 de agenți uh, operaționali până în 2020. Este clar că există consecințe asupra autorităților locale și regionale. Uh, este important să continuăm să ne exprimăm în legătură cu politica europeană de migrație în mod coerent și complet. Am ales uh, procedura cu raportor general pentru a pregăti în timp util Uh, pentru raportul Parlamentului European uh, pentru a oferi, deci, uh, Comitetul Regiunilor posibilitatea de a se exprima. Deci, la CIVEX am avut doar o dezbatere generală, dar acolo nu am putut uh, să mm, depunem amendamente și să facem propuneri de modificări pe care le propunem aici, în plenară. Um, în legătură cu uh, avizul doamnei Maghiar, care le mulțumesc uh, pentru tot ceea ce a făcut, sunt o serie de lucruri, uh, atât în amendamentele legislative cât și în observațiile generale, sunt o serie de lucruri pe care nu le putem sprijini. Pentru că sensul acestor amendamente este reducerea capacității operaționale ale uh, propunerii, uh, pentru că se revine la un rol național. Sunt practic persoane de pază de frontieră care ar fi adăugate forțelor naționale. Um, dar ideea este să avem, să promovăm un um, concept al unui spațiu comun de securitate, care se depinde de politica comună a Uniunii pentru uh, a gestiona securitatea și migrația. În plus, în aceste amendamente uh, se revine asupra închiderii frontierelor, uh, oprirea fluxurilor migratorii și returnarea migranților. Amintesc uh, avizul adoptat în decembrie 2018 al colegului Boschman, uh, în care am subliniat faptul că nu trebuie să se dezechilibreze politica de primire a migranților, că nu trebuie să fie doar o închidere a frontierelor, din potrivă, trebuie să se promoveze integrarea în politicile pentru migrație. Deci, dacă nu se acceptă amendamentele cheie pe care le-am discutat cu doamna Maghiar, grupul PES își păstrează opțiunea de a vota împotriva vizului. Uh, next, uh, Urmează acum Christophe Ruyon. Oui, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am pierdut mult timp pentru a ne proteja frontierele. Am remarcat deja că anumite state și grupuri politice Uh, au exprimat îngrijorări în legătură cu securizarea frontierelor în fața fluxurilor de migranți ilegali. Acum avem o propunere serioasă din partea Comisiei Europene care hotărăște nu doar să există 10.000 de uh, paznici de frontieră și gardă de coastă, dar uh, nu pot să fie urmată de figuranți. Uh, nu suntem aici pe, pentru de umplutură, suntem aici ca să acționăm. Deci, statele membre își păstrează suveranitatea dar uh, această pază de frontieră și de coastă trebuie să aibă posibilitatea de a acționa. Deci, uh, noi revenim la propunerea inițială a Comisiei și cerem ca această pază de coastă să aibă un rol real pentru a securiza frontierele Uniunii cu o coordonare la nivel european. Deci, într-adevăr, suntem împotriva un, unui aviz care nu ar merge în această direcție, care ar face din acest corp de pază uh, doar o armată de figuranți. Uh, thank you. Mulțumesc. Mai acceptăm trei intervenții. David Zimmer, François de uh, Conter și Charles Starsberger. David, mai întâi. At the UK. Mulțumesc, domnule președinte. Regatul Unit în continuare dorește să sprijine eforturile europene în sensul gestionării și protejării frontierelor externe. Vis-a-vis -vis de acest aviz, cred că raportoarea a depus eforturi pentru a găsi un echilibru pe acest subiect atât de delicat. Este un subiect important și pentru Comitetul Regiunilor, pentru că, până la urmă, autoritățile locale și cele regionale sunt cele care plătesc prețul dacă nu reușim să ne gestionăm în mod uh, robust frontierele externe ale Uniunii Europene. Deci o asemenea inițiativă poate conferi un sprijin suplimentar unor uh, competențe naționale și este o inițiativă care trebuie să fie salutată. Am văzut că în ultimii ani provocările legate de migrație s-au uh, schimbat din punct de vedere geografic și din punctul de vedere al naturilor. Deci, accesul la aceste resurse va fi uh, extrem de valoros și, în fine, acest aviz trebuie privit în contextul altor uh, activități ale Comitetului Regiunilor, activități cu caracter uh, bilateral. Știu că mm, mulți dintre colegii mei din Franța care reprezintă orașe porturi au fost foarte activi din acest punct de vedere. Am discutat de asemenea uh, Uh, și cu uh, colegi din alte țări uh, despre cum putem să gestionăm mai bine acest subiect. Deci, noi din partea grupului politic CRS salutăm acest raport să vedem cum vor, dacă și vor trece, cum vor trece amendamentele, dar vom continua să susținem acest subiect și pe viitor. Domnul François de Costa. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Maghiar. Stimați colegi, aș dori să mulțumesc raportoarei noastre pentru că este un subiect extrem de delicat. E un uh, subiect care ne situează la răscruce de drumuri. De ani de zile încercăm să clădim o Europa mai eficace, de ani de zile se tot vorbește despre înființarea acestei poliții de frontieră și gardă de coaste europene. Pentru că se spune că ar fi uh, uh, o soluție foarte eficace. Și mă mir că astăzi, pentru a clădi această Europa eficace, încercăm în primul rând să o deconstruim. Cred că dacă vrem să avem Europa eficace, trebuie să avem mijloace europene mai uh, eficace. Și acesta e motivul pentru care, sigur, înțeleg că în raportul uh, colegi, colegei maghiar există o anumită logică, dar pe care, cu care eu nu sunt de acord, pe care nu o împărtășesc. Cred că ar fi mult mai înțelept să respectăm poziția Comisiei Cred că dacă deconstruim această construcție, privăm cetățenii europeni de un instrument care își dorește să fie uh, eficace. Iar acest subiect al protecției frontierelor externe merită o astfel de abordare. Și acesta este motivul pentru care îi propun colegei maghiar să retragă amendamentele 2R, 9R și 14R, astfel încât să putem să sprijinim raportul dumneiei. Mulțumesc! Ok, uh, next. Foarte bine. Franz Schasberger acum cuvântul. Ja, ich möchte jetzt... Da, nu aș dori să intru în detaliile amendamentelor, ci aș avea o intervenție cu caracter principial. În primul rând, aș dori să o felicit pe Ana Maghiar și cred că chiar a încercat să redacteze, să prezinte un bun aviz din punctul de vedere al argumentelor pentru o bună protecție a frontierelor uh, externe și din punctul de vedere al politicii de returnare eficace, lucrurile sunt în ordine. Din păcate însă, consecințele, concluziile la care ajunge nu sunt întotdeauna unele cu care putem fi de acord. Pentru că dacă cu toții susținem necesitatea unei bune protecții a frontierelor externe și dacă avem nevoie de o, de o politică de returnare eficace, avem nevoie, acest lucru presupune că Frontex este uh, activă la uh, frontierele externe. Nimeni nu pune sub semnul întrebării necesitatea protejării și frontierelor interne, însă când este vorba de frontierele externe ale Uniunii Europene, acolo avem nevoie de o implicare puternică și eficace a agenției Frontex. Și aș dori să vă aduc aminte că până la sfârșit președinția austriacă a încercat să găsească o soluție astfel încât până în anul 2020 să fie angajați cei 10.000 uh, de uh, Uh, funcționari suplimentari la Frontex care să garanteze o uh, protecție eficace a frontierelor europene. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil datorită uh, rezistenței din Consiliu. Deci sunt de acord cu toate argumentele lui Ana Maghiar, dar eu trag alte concluzii. Consecințele pentru mine arată diferit. Și principial aș dori să mă întreb dacă este atât de rezonabil ca este o idee atât de bună încât într-un proiect de aviz să discutăm anumite che- chestiuni atât de detaliat. Pentru ce perioadă de timp și așa mai departe. Noi ar trebui să ne exprimăm viziunea principială și apoi să transmitem acest dosar mai departe Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Președintele, putem trece acum la amendamente și raportor, raportoarea cred că va reacționa la unele dintre amendamentele sau Ana, nu știu, doresc să iei cuvântul acum? Te rog. Nu? Foarte bine. Da. Mm, da, pot să-ți dau și acum cuvântul. Elnök úr, köszönöm a szót, szeretnék. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, dacă îmi permite să reacționez uh, intervențiilor la care am asistat. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții care ne exemplifică cât de dificilă, cât de uh, specială este această temă, cât de importantă este în același timp pentru noi. Nu cred că acest text um, este unul uh, slab. Am încercat să reliefez cele mai importante elemente și cred că Frontex trebuie să dispună de posibilitatea de a uh, oferi un ajutor mai eficace în uh, efortul de a proteja frontierele externe. Din punctul de vedere al cooperării acum, Am încercat să uh, incorporez toate opiniile pertinente într-un punct anume menționez și Consiliul și Frontex și Comisia. În uh, propunerea inițială, de exemplu, Consiliul lipsea. În drept urmare, cred că acest lucru demonstrează cât de importantă este cooperarea pentru mine. Și am încercat să prioritizez cooperarea în uh, avizul meu. Apoi, nu conferim prerogative, ci încercăm să consolidăm agenția Frontex, um, ne diluind prerogativele pe care le, de- le deține deja. Echilibrul prerogativelor uh, între Frontex și statele naționale este păstrat, doar că Frontex se poate uh, ocupa de mai multe aspecte uh, tehnice. Un alt uh, coleg s-a referit la uh, importanța suveranității. Suveranitatea este extrem de importantă pentru fiecare stat membru în parte, la fel uh, de importantă poate cum este cooperarea. Uh, Tocmai de aceea consider că Frontex ar trebui să primească anumite sarcini uh, bine uh, trasate în acest domeniu. Aș dori să mulțumesc domnului Simons, care s-a referit și la autoritățile locale și regionale. Este adevărat, dacă ne confruntăm cu probleme legate de frontiere pe plan regional, în calitate de Uh, politicieni regionali, ar trebui să discutăm toate aceste probleme cu guvernele, cu reprezentanții guvernelor naționale. Dacă se, sunt conferite prerogative naționale comisiei, putem să adresăm o scrisoare comisiei, însă, din păcate, dacă aceste prerogative ajung la comisie, apare o problemă cu subsidiaritatea pentru că principiul subsidiarității nu ar mai fi respectat domnului De Costa acum, De Coster. Din uh, păcate, nu pot să retrag amendamentele pe care le-am depus în calitate de raportoare. Prin acestea am încercat să găsesc uh, elementele amendamentelor depuse de dumneavoastră care, din punctul meu de vedere, uh, pot fi incorporate în varianta finală a textului și, de fapt, am renunțat la, mult, la multe din amendamentele în forma lor ori, uh, originală, mai ales când vine vorba de sarcinile diferitelor autorități. Dreptul mare cred că am acceptat părerea dumneavoastră, chiar dacă nu în totalitate. și în acest spirit am încercat să redactez amendamentele de compromis pe care uh, nu le pot retrage. Nu cred că are rost să adoptăm propunerea uh, originală a comisiei nemodificată. Mulțumesc uh, și domnului Schaffhauser pentru observații și cred că vom, am, am putea parcurge punct cu punct uh, privind importanța sau lipsa de importanță a acestui aviz. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Supunem la vot acum amendamentele. Amendamentul 1 a fost retras. Deci nu trebuie să-l supunem votului. Domnul Milano. La amendamentul 2, domnule președinte. Bine. Trecem la amendamentul 2 din partea rap- uh, raportorului, care dacă va fi uh, adoptat înseamnă că amendamentele 2 și 11 vor deveni caduce și amendamentul 10. Domnul Milano. Si, grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Este primul exemplu, exemplu de amendament R care nu este uh, un compromis cu amendamentul 2 al, coleg al uh, colegului Bianco. Practic, se repropune prin acest amendament R textul raportoarei care nu e în contradicție cu orice încercare de compromis. Prin, ideea principală a acestui amendament este că se face un pas înapoi față de propunerea Comisiei. Noi dorim să îmbunătățim propunerea Comisiei dacă trece acest raport al raportoarei, uh, compromitem întregul aviz. Deci, invit colegii, ca și colegul de la alte, uh, coleg, cer raportoarei să, retrag, să retragă acest amendament, dacă nu invit colegii să voteze împotriva amendamentului R și să voteze pentru amendamentul colegului Bianco. All right, uh, we need to vote on the... Foarte bine, să punem la vot această propunere. Cine este pentru amendamentul 2 iar? Vă rog să votați acum. Nu, ă, dau cuvântul raportoare în primul rând pentru o reacție scurtă. Da, foarte pe scurt. Aș dori să păstrez acest amendament pentru că el este unul de compromis. și există o legătură cu prerogativa statelor membre aici. Da, trebuie să supunem la vot. Cine este pentru amendamentul 2? Vă rog să votați acum. Cine este împotriva? Verificăm prin vot uh, electronic. You can start voting. S-a deschis uh, votul pe marginea amendamentului 2R. Have all voted. Dacă toată lumea a votat, închidem votul. Există o majoritate împotrivă, deci amendamentul 2R a fost respins. And uh, then we vote on uh, amendment number. Să punem la vot amendamentul 2. Cine este pentru? Vă rog să votați. Thank you against. Mulțumesc. Cine este împotriva? Se adoptă. Amendamentul 3 acum. Cine este pentru? Vă rog să, vot, să ridicați mâna. Mulțumesc împotriva. Nimeni se adoptă. Vă mulțumesc. Următorul este amendamentul 4. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc împotriva. Există o majoritate pentru, deci se adoptă. Amendamentul 5 acum. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Împotrivă. Există o majoritate împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6. Acum cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Haideți să verificăm printr-un vot electronic. Am închis votul. Majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. Amendamentele 7 și 8 sunt identice și vor fi votate împreună. Cine stă pentru, vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Împotriva. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. We can, yeah. Raportarea dorește un vot electronic. Haideți să-l verificăm printr-un vot electronic amendamentele 7 și 8. Electronic. Electronic vote. Vot electronic pentru amendamentele 7 și 8. And we close the vote. Închidem votul. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. 9 era acum. Dacă va fi adoptat, 11, 14 și 16 vor deveni caduce. Este un vot comun 9R și 14R. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Împotriva. Majoritatea a votat împotriva, deci sunt respinse. Trebuie să supunem la vot separat. Amendamentul nu a fost retras deja. Amendamentul 10 acum. Cine este pentru? Amendamentul 10, vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Împ- împotrivă. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. 11 acum. Cine este pentru? Vă rog să votați. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. 11, 11 este caduc pentru că uh, 10 fusese adoptat. Continuăm cu amendamentul 12. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Haideți să verificăm printr-un vot electronic. Number 12, yes or no. Okay, we... Închidem votul. Majoritatea v-a votat împotrivă, deci se respinge. Trecem la amendamentul 13. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni se adoptă. Vă mulțumesc. 14 acum. Da, Amendamentul 14, pentru că avusesem votul comun înainte. Deci supunem la vot amendamentul 14. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc împreună, împotriva. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Da, următoarele erau identice, deci continuăm cu amendamentul 17. Supunem la vot amendamentul 17. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotriva. Nimeni se adoptă. Urmează amendamentul 18. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotriva. Nimeni se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotriva nimeni se adoptă. Urmează amendamentul 20R. Dacă se adoptă, 20 devine caduc. Cine este pentru 20R? Mulțumesc. Împotriva. Haideți să verificăm printr-un vot electronic. Can we close the vote? We close the vote. Am închis votul. În mm, diferență de un vot, majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. Continuăm comandamentul 22. Cine este pentru, vă rog să votați. Mulțumesc împreună, împotriva, Vă mulțumesc. Există majoritatea majoritate pentru, deci se adoptă. 23 a fost retras. 24 era acum. Dacă va fi adoptat, 24 va deveni ca, uh, caduc. Deci supunem la vot amendamentul 24R. Vă rog să votați cine sunteți pentru. Mulțumesc. Cine este împotrivă?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 Majoritatea a votat împotriva. Se respinge. Trebuie să votăm acum amendamentul 24. Cine stă pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Cine stă împotriva? Haideți să verificăm printr-un vot electronic. Okay, we can close. Cred că putem închide votul. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul raport, raportorului 25R. Dacă se adoptă, amendamentul 25 devine caduc. Cine stă pentru amendamentul 25R? Mulțumesc. Împotriva. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. 25 devine caduc. Drept urmare. 26 acum. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul raportoarei 27R. Dacă acesta va fi adoptat, 27 va deveni caduc. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă. Din nou trebuie să verificăm printr-un vot electronic. Have all vote. Am votat toată lumea. Închidem votul. Majoritatea a votat împotriva. Să respingem. Supunem la vot amendamentul 27. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul raportoarei 28 cine este pentru? Mulțumesc, cine este împotrivă? Nimeni. Se adoptă. 28 devine caduc. 29 acum. Dacă se adoptă 30 devine caduc. Cine este pentru 29? Împotrivă. Mai a existat o majoritate pentru. Se adoptă. 30 de urmare e caduc. Urmează acum 31, care a fost retras de altfel, nu trebuie să-l votăm. Avem acum amendamentul raportoarei 32R. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni se adoptă. Urmează acum amendamentul 33. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. 34. Acum cine stă pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Și am ajuns la votul final. Avizul astfel modifică, modificat. Cine este pentru acest aviz? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Nimeni? Două abțineri. Doi colegi nu au votat, deci s-au abținut. Vă mulțumesc. Moțiunea este adoptată, avizul este adoptat. Mulțumim pentru munca raportoarei și cu câteva modificări avizul dumneavoastră a fost adoptat. Ok. Right, and uh, the next uh, opinion. Următor punct de pe ordinea de zi este avizul uh, Ianoș Carașoni,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 Coraxon. Coraxon. All right. Janos. Uh... Janos. Caracioni, îți spun bine numele? Ai cuvântul pentru a prezenta avizul tău. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună seara, dragi colegi. Am vorbit deja și am spus deja că este o adevărată onoare pentru mine să mă fi ocupat de acest aviz, de acest document în numele Comitetului Regiunilor. De fapt, a fost o adevărată provocare pregătirea acestui aviz pentru că am avut uh, două documente diferite, uh, Europa Creativă și apoi uh, o comunicare a Comisiei, tot pe tema culturii și a trebuit să compilez într-un aviz ambele documente. Președintele îi roagă pe membrii să îl respecte pe orator, Comisia a evidențiat importanța cooperării în acest domeniu, însă mm, Cred că trebuie să punem și mai mult accentul pe uh, implicarea autorităților regionale și locale, pentru că este foarte important ca cei care nu Uh, locuiesc în zone importante să primească informații în legătură cu programele, cu inițiativele europene, cu posibilitățile pe care li le pune la dispoziție Europa. E foarte important ca uh, cetățenii să fie implicați în procesul de luare a deciziilor. În ceea ce privește programul Europa Creativă, aș dori să vă împărtășesc câteva reflexii. În primul rând, uh, sectoarele culturale. Sectorul cultural reprezintă o oportunitate imensă pentru perioada 2021-2027. Vom avea un program unic în care vom uh, crea oportunități uh, favorabile pentru toți actorii uh, în sectorul cultural. În ceea ce privește bugetul, cred că viziunea strategică pe termen lung și angajamentul ferm în favoarea culturii ne vor asigura că cei 1,8 miliarde de euro ar trebui să fie crescuți cel puțin până la 2 miliarde de euro. Dacă ne uităm la cele trei sectoare diferite, aș dori să-mi exprim uh, îngrijorarea în legătură cu prioritățile legate de sectorul cultural. Noua agenda europeană pentru cultură reprezintă uh, o temelie pentru identitatea culturală europeană și va consolida și partener parteneriatele cu partenerii din afara Uniunii Europene și va îmbunătăți și relațiile uh, din din diverse domenii, inclusiv din domeniul uh, educației. Comunicarea uh, reliefează rolul uh, autorităților locale și regionale, dar și uh, pune accentul pe restaurarea patrimoniului cultural pentru a uh, îmbunătăți eficiența și pentru a genera creștere economică. Trebuie de asemenea să aportăm chestiunea mobilității. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, can we move? Mulțumesc foarte mult. Acum putem trece la vot. Vom vota amendamentele. Votăm în bloc amendamentele 1 și 2. Vă propun să votăm. Cine e pentru? Against. No one. Împotrivă. Nimeni se adoptă acest bloc de amendamente. Numărul 3 acum. Cine e pentru? Vă rog să ridicați cartonașul. Mulțumesc împotrivă. Majoritatea e pentru, se adoptă. Numărul 4 a fost retras. Deci nu trebuie să votăm. Numărul 5, acum cine este pentru? Vă rog să votați. Împotrivă. Ă, trebuie să votăm electronic de această dată. Raportorul dorește să intervină. În legătură cu punctul 5, Textul, textul actual uh, merge până în decembrie 2020. Din păcate însă, în timpul uh, programului uh, actual, statele membre au avut nevoie de sprijin, uh, uh, de sprijin financiar. În uh, octombrie a fost adoptat un text care conținea elemente contradictorii și de aceea spun asta aici. Spune, trebuie să votăm pentru, împotrivă, nu. Atunci votăm electronic. Okay, we close the... S-a închis votul. Pentru, majoritatea este pentru, se adoptă. 6R acum. Dacă se adoptă, amendamentul 6 devine caduc. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea e pentru, se adoptă. Deci amendamentul 6 devine caduc. 7 acum, cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc împotrivă. Se adoptă. Niciun vot împotrivă. 8R. Amendament al raportorului și dacă se adoptă 8 și 9 devin caduce. Cine e pentru? Mulțumesc împotrivă. Nimeni împotrivă. Se adoptă. Deci, amendamentele 8 și 9 devin caduce. Amendamentul 10. Cine este pentru? Vă rog să votați. Împotrivă. Trebuie să organizăm un vot electronic, pentru că multă lume nici măcar nu a votat. Okay, we close. S-a închis votul. Majoritatea este pentru, se adoptă. Numărul 11, cine este pentru, vă rog să votați. Mulțumesc, împotrivă. Trebuie din nou să votăm electronic. Can we close the vote? S-a închis votul. S-a închis votul. Câteodată e cam greu să vezi exact cum s-a votat. Se adoptă. 12. Acum cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Aici e mai clar. Împotrivă, nimeni împotrivă, se adoptă. 13 pentru. Vă rog să votați. Împotrivă. Majoritatea este pentru, de această dată se adoptă. Numărul 14 pentru, vă rog să votați, împotrivă, se adoptă. 15, cine e pentru, vă rog să votați. Mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, vă rog să votați. Mulțumesc, împotrivă. Foarte puține voturi împotrivă se adoptă, deci Amendamentul raportorului 17R. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 17 devine caduc. Am, votăm în bloc acum de la 18 la 22. Sunteți de acord? Da, bun. Vă rog să votăm. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni nu se opună, se adoptă aceste amendamente. Și acum, raportorul ne propune un nou amendament de compromis. Vă rog, aveți cuvântul. Go ahead. Uh, someone? Yeah, yeah, please. Okay. Uh, o szeretném kérni. Uh, Mulțumesc. În legătură cu acest amendament, aș dori să îi rog pe cei care sunt îngrijorați în legătură cu textul original, numărul 36, uh, și care vor să voteze împotriva vizului datorită acestei, acestui considerent, aș dori să își Uh, expună punctul de vedere. Dragi colegi, eu da, încerc să dau dovadă de deschidere, după cum vedeți pe ecran, dar aș dori să știu care este obiecția dumneavoastră la această parte din text. Este vorba de 36. Se recomandă ca uh, dimensiunea socială, de deci ce să se să promoveze uh, patrimoniul cultural al Europei ca o resursă comună pentru a întări uh, un sprijin al, și să, pentru a sprijini identitatea europeană, să sprijine protecția și respectarea religiilor europene și a valorilor de bază europene. E vorba de textul pe care îl vedeți aici pe ecran. Știu că sunt obiecții, dar în orice caz sunt deschis, după cum puteți uh, constata pe ecran, sunt deschis uh, compromisurilor. Uh, vă rog, primul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului uh, uh, Caraxoni pentru acest aviz excelent în care se spune că uh, noi europenii avem rădăcini iudeocreștine, origini iudeocreștine. Practic e ceea ce ne unește pe noi, e temelia pe care a fost clădită Uniunea Europeană. Uh, părinții fondatori, Adenauer, uh, Schumann și Gasperi, au uh, construit Europa pe această temelie. Și trebuie să respectăm această fundație și după aceea vom fi respectați și de ceilalți. Diversitatea religioasă a fost întotdeauna o trăsătură dominantă a Europei. dar într-adevăr, este un argument. Dar nu cred că este cel mai bun argument în această dezbatere, pentru că există milioane de persoane de pe alte continente, de, din alte țări, care vin în Uniunea Europeană. Și uh, dacă aceste persoane sosesc cu propria identitate, trebuie să, ca noi să ne păstrăm uh, uh, identitatea, identitatea noastră. Uh, dacă noi ne pierdem identitatea, atunci va fi greu acestor persoane să se integreze și deci îi rog pe colegi să nu opteze pentru această cale a renunțării la identitate, ci să ne respectăm trecutul. Mulțumesc, Carilainen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru, domnul Caracioni, pentru acest uh, raport, pentru acest aviz. Acum, în contextul amendamentelor 23, 24 și 25, mm, ele se referă la a, același aspect. Am avut uh, dezbateri la comisiile noastre, dar și la grupuri astăzi și Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru aceste amendamente. Grupul nostru, cel puțin, le sprijină. Mulțumesc! Sunt sigură că vom ajunge la o formulare care să ne permită să continuăm. Mulțumesc, domnul Cooper. Îmi amintesc ce spunea Joe Cox deputata britanică care a fost ucisă în timpul campaniei uh, pentru Brexit. Ea spunea că există mult mai multe care, aspecte care ne unesc uh, decât care ne dezbină. Și dacă ne uităm în trecut și dacă tot vorbim despre rădăcinile iudeo nu ne gândim la societatea din vremea de astăzi. Mă uit în jur, văd uh, musulmani, creștini și evrei și toate aceste religii uh, militează pentru pace și pentru conviețuire pașnică, nu încearcă să ne dezbine. Deci, cred că ar trebui să încercăm să citim între rândurile amendamentelor care vorbesc despre patrimoniul nostru și să vedem Uh, încotro ne duc ele. Ele ne duc înspre nebunie. Nu cred că ar trebui să sprijinim aceste amendamente. Cred că ar trebui să uh, sprijinim o Europa diversă și unită, din care eu personal aș dori să continui să fac parte. Mulțumesc pentru această intervenție, domnul Gersin. Mulțumesc. În legătură cu amendamentul 25, uh, Am citit și amendamentul de compromis pe care l-a prezentat raportorul. Mie mi se pare un compromis rezonabil, înțelept, care ține cont de respectarea libertății religioase. Doamna Gebric, mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru că a încercat să găsească un compromis am avut uh, o dezbatere destul de aprinsă pe marginea acestor amendamente și am reușit să obținem un compromis care recunoaște faptul că valorile europene pe care noi le promovăm se bazează pe integritate, pe uniune și pe diversitate. Și acesta este uh, direcția pe care trebuie să o promovăm pe viitor. Cultura noastră se bazează însă pe date istorice. Dacă evidențiem una dintre ele, atunci ar trebui să le uh, menționăm și pe celelalte. Deci, grupul nostru ALDE va sprijini acest amendament. Mulțumesc! Ce zice asta? Zawsze powinien dążyć do wydobycia najlepszego punktu Mulțumesc foarte mult! Uh, cred că ar trebui să uh, avem o abordare pragmatică, să încercăm să avem, uh, să găsim cea mai bună soluție și să ne axăm pe obiective. Am vorbit foarte mult despre educație și ar trebui să ne preocupe soarta generațiilor viitoare. Trebuie să ne gândim dacă ne dorim relații bune, dialog, relații bune cu musulmanii, și cu cei care au alte religii, dar rădăcinile noastre sunt foarte Eh, clare. Eh, peste tot în Europa există catedrale și mm, aș dori să-i mulțumesc raportorului faptul, pentru faptul că a menționat acest lucru în eh, avizul său. Rădăcinile noastre sunt iudeo-creștine și ele ar trebui să fie menționate și în document. Mulțumesc, dăm cuvântul raportorului acum. Mulțumesc! Eu aș dori să menționez un aspect uh, foarte critic în numele uh, grupului meu. Aș dori să-i mulțumesc uh, colegului Caracioni pentru amendamentul de compromis pe care l-a prezentat avizul său. Este foarte important, tema este crucială. Nu este vorba despre o evaluare a tendințelor culturale. El a spus acest lucru în amendamentul său. Noi ne axăm uh, pe uh, subiectul important. În această dimineață am discutat subiectul uh, la grupul nostru și eu cred că um, propunerea noastră a fost foarte cooperativă, co cooperantă și constructivă și îi mulțumesc în acest sens. Mulțumesc, domnul raportor, domnul Carancioni, după care vom trece la vot. Mulțumesc foarte mult! Compromisul a fost uh, întocmit în ultima clipă și asta a, a, deci am încercat ca prin el să avem un aviz uh, cât uh, care să reflecte unitatea Comitetului Regiunilor. Înainte de acest amendament oral, aș dori să-l citesc pe domnul Tajani, președintele Parlamentului European. Patrimoniul cultural este cel mai important patrimoniu pentru noi. Uh, îl avem peste tot în Europa, în Stockholm, în Helsinki, în Malta, în Lisabona, în Roma și la Berlin. Crucea este legătura. Goethe, Dante Alighieri, bisericile sunt uh, patrimoniul nostru comun, identitatea noastră comună. Identitatea noastră nu trebuie să ne învrăjbească împotriva celorlalți, dar trebuie să știm cine suntem și ce ne dorim. Trecem la vot. Ra amendamentul raportorului acoperă cele trei amendamente 23, 24, 25. Votăm uh, compromisul pe care l-am afișat pe ecran. Cine e pentru? Împotrivă. Câteva voturi împotrivă, majoritatea e pentru, deci se adoptă. Deci aceste trei amendamente devin caduce și acum Votăm amendamentul 26. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este pentru. S-a adoptat. Acum votăm avizul astfel amendat. Vă rog, cine este pentru acest aviz? Vă rog să votați. Mulțumesc. Împotrivă. Nu se abține nimeni două abțineri. Deci majoritatea e pentru. Avizul a fost adoptat. Felicitări, domnule raportor. Now, next. Urmează avizul doamnei Hiller, pe care o invit să ni se alăture la prezidiu.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 All right, an interesting opinion on the Erasmus program. Un aviz interesant în legătură cu programul Erasmus. Am avut deja o discuție interesantă pe acest subiect uh, și cu comisarul Navracici. Acum Ulrike Hiller va prezenta avizul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. O să încerc să fiu cât mai succintă pentru că suntem la ora destul de târzie. Aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc în primul rând. Pentru mine a fost o mare o, onoare să mă ocup de acest uh, aviz. Niciodată nu te ocupi singur de avize, ci ești uh, ajutat de mulți colegi, uh, în cazul meu din partea SEDEC, din partea altor birouri, am fost ajutată de propria mea echipă, de experții care sunt lângă mine. Toată lumea a fost extrem de angajată, așa cum v-ați implicat și dumneavoastră prin numeroase amendamente depuse, care, în mare, cred că sunt completări foarte bune și aș dori să vă mulțumesc. Astăzi am discutat deja despre Erasmus. Acum discutăm despre programul următor pe perioada 2020-2027 am, um, or, au fost uh, am organizat diferite audieri atât la Bruxelles cât și la mine acasă în Bremen, am primit foarte multe reacții, informații din partea experților implicați la fața locului cu chestiunile practice. Am încercat să implicăm, uh, să incorporăm toate aceste informații și rezultatul este în fața dumneavoastră. În ceea ce privește Erasmus, pentru mine două puncte sunt importante. În domeniul uh, educației și sportului nu cred că există frontieră și este un punct foarte important. Uh, trebuie să existe un acces liber pentru toată lumea la educație și la sport o educație europeană trebuie să transmită și, uh, însă, în același timp, valorile noastre solidaritate, democrație, umanism. Acestea sunt valorile care ar trebui să se regăsească în centrul eforturilor uh, noastre și valorile pe care să le transmitem și prin programul Erasmus. Educația nu trebuie să se lovească de obstacole, deci toată lumea trebuie să se bucure de o educație indiferent din, de situația familială. Este o chestiune extrem de import, importantă pentru mine. În ceea ce privește um, acest aviz, de dimineață am menționat deja acest lucru, o chestiune care a căpătat o importanță tot mai mare. Pe lângă um, studenții care participă la programul Erasmus, cred că ar trebui să, să dăm o importanță mai mare uh, și celor care participă la uh, pro, uh, programe de formare uh, uh profesională. Uh, la stagiari, la ucenici, însă pentru acest lucru avem nevoie de implicare mai mare a întreprinderilor, atât uh, mici și mijlocii, cât și de dimensiuni mai mari. În ceea ce privește uh, domeniul Interrail, Discover EU, noi uh, am favoriza o implicare mai puternică a sectorului economic privat în, în ceea ce privește mobilitatea și uh, economia, pentru că dacă nu, ne temem că prea multe fonduri um, nu, nu vor exista prea multe fonduri dedicate acestui, uh, acestui program, ceea ce va face ca nu prea mulți tineri să se poată bucura de posibilitățile oferite de acest program. În domeniul uh, sportiv există posibilitatea deschiderii posibilității uh, de, uh, participării și asociațiilor sportive de dimensiuni mai mici, În acest sens am propus desfințarea mm, plafonării uh, sau pragului minim uh, care uh, presupunea participarea a cel puțin 10 state, state membre. Din, am salutat de asemenea promovarea rețelelor educaționale europene. Se desfășoară, se întâmplă ceva din acest punct de vedere, însă aceste brățele școlare nu trebuie să se limiteze doar la capitalele naționale, ci ar trebui să uh, devină mai capilare, să ajungă și în uh, zonele, în regiuni. Cred că avem nevoie de o mai bună consiliere care să ajungă și pe plan uh, regional. Foarte pe scurt, acestea au fost cele mai importante puncte și acum ar fi bine dacă am putea trece la vot. Mulțumesc! We'll move. Trecem direct la vot. Avem foarte multe amendamente. Sunt amendamente ale raportoarei. Raportoarea este pentru toate, în afară de unul. Un punct, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? se adoptă. 2 pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 3R pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 R pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 7 6, 7 și 8 devin caduce, 9 a fost retras, 10R a raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă, 10 devine caduc, 11 pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă, 12R a raportoarei pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă, 12, 13 și 14 devin caduce, 15 până la 22, vot în bloc, cine-i pentru, se adoptă, 23R, raportoarei pentru, mulțumesc, împotriva, nu e nimeni, se adoptă, 23 devine caduc, 24 pentru, împotriva, se adoptă, 25 pentru, împotrivă, se adoptă, 26R al raportoarei pentru, mulțumesc, împotrivă, 20, se adoptă, 27 pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă, amendamentul 28R al raportoarei pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă, Trecem la 29 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 30 pentru 30R pentru împotriva abțineri se adoptă. 30 și 31 devin caduce, urmează 32 pentru Mulțumesc, împotrivă se adoptă 23 pentru 33 pentru împotriva abțineri se adoptă 34 R pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează amendamentul 36R al raportoarei pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 39R al raportoarei pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă 40, cine-i pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă 41, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Împotrivă, majoritatea împotrivă, se respinge. 42 pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 43R pentru, mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. 45R al raportoarei, împotrivă, se adoptă. Și acum votăm întregul aviz. Haideți să votăm. Mulțumesc. Împotrivă nimeni, abțineri nu sunt, se adoptă în unanimitate. Suntem pentru Erasmus+. Plus. I like it. Very good. Now we still have four... Mai avem încă patru avize de votat. Birgita Sacredeus este invitată să ni se alăture. Do we have Birgit? Unde e Birgita? Ah, she's coming there. Sosește. Mm, pot să vă spun că colaborarea dintre mai mulți membri și raportarea a fost foarte bună. Ehm, Raportarea a făcut multe propuneri modificate și cred că putem să mergem repede și prin acest raport, dar mai întâi vom asculta în prezentarea introductivă a Birgitei Sacredeus. Birgita, ai cuvântul. Cu microfonul pornit. There, we go. Tack så mycket för ehm, att ni ehm, är kvar här, ni som är här, därför det här Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor că mai sunteți încă prezenți în sală atât de târziu. Este un subiect important pentru mine. Cu toții dorim să ne aducem contribuție la dezvoltarea societății și cercetarea și inovarea sunt uh, un mijloc pozitiv de a face societatea să evolueze. În noua agenda europeană pentru cercetare și inovare, găsim o serie de posibilități oferite celor care lucrează la nivel local și regional. Acum este posibil să se acționeze mai mult la nivel local și regional pentru dezvoltarea societății. nu ne adresăm în mod specific unei regiuni. Vorbim despre societate în ansamblul său. Nu doresc să arăt cu degetul o regiune sau alta. Cred că împreună trebuie să construim o societate a cunoașterii, o societate viabilă, durabilă, în care economia și ecologia Um, să meargă mână în mână. În această Euro- agenda europeană reînnoită regăsim o serie de măsuri concrete care ne vor permite să continuăm să îmbunătățim cercetarea și inovarea. Ceea ce ne spune Comisia este că trebuie să găsim sinergii între diferitele programe, fonduri structurale să funcționeze împreună pentru a se obține cel mai bun rezultat posibil. Deci, această legătură trebuie să existe. Cercetarea și inovarea sunt importante pentru economie, dar nu numai. Cercetarea și inovarea sunt importante pentru societatea civilă, pentru universități, bineînțeles, facem împreună această călătorie spre viitor, împreună cu Comisia. Vă întrebați de ce numele meu figurează în rândul autorilor amendamentelor? Ei bine, pentru că dorim să promovăm aceleași noțiuni, aceleași definiții, de aceea eu am semnat numeroase amendamente alături de alți colegi. Deci uh, propunem amendamente în legătură cu definițiile ca să știm exact despre ce națiuni este vorba. Amendamentul uh, la amendamentul 23 se intră prea mult în detalii, de aceea vă recomand să nu votați în favoarea amendamentului 23. În schimb, în ceea ce privește amendamentul 26, dorim ca acesta să includă și amendamentele 32, 33 și 36. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Foarte bine, mulțumesc pentru introducere și pentru uh, întreaga contribuție. Uh, domnul McCarthy. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru acest aviz care prezintă foarte bine principalele aspecte legate de inovare și crearea de aplicații practice. Uh, se vorbește despre crearea de ecosisteme și uh, folosirea um, în sinergie a fondurilor europene. Este important să subliniem relația Comitetului Regiunilor cu uh, uh, Centrul Comun de Cercetare, mai ales când vine vorba de platformele cunoașterii care este un subiect la care am uh, lucrat. Uh, sectoarele acoperite au fost bioeconomia, transporturile și așa mai departe. Platformele de schimb de cunoștințe au devenit platforme de învățare foarte interesante și uh, comisia din care fac parte este foarte mândră de acestea. Avem orașele inteligente, orașele digitale ca provocare, uh, Cred că este important uh, ca proiectele Interreg um, să promoveze mult mai mult inovarea. Cred că, domnule vicepreședinte, că CR-ul nu face suficient în uh, ceea ce privește uh, premiul ICAP care există de mult, dar anul acesta nu a fost uh, anunțat în Comitetul Regiunilor. Aș cere uh, ca acest premiu să revină la Comitetul Regiunilor pentru că este, cred, un instrument foarte uh, bun, foarte interesant. Mulțumesc raportoarei pentru raportul său. Thank you for that. Mulțumesc și vom transmite această intervenție uh, administrației legătură cu capitala inovației. Uh, trecem uh, la vot. Propun să votăm 1, 2 și 3 în bloc. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 4. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 5. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 6 devine caduc. Acum votăm în bloc amendamentele 7, 8 și 9. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 10. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Se adoptă. 11 pentru împotrivă se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 12, 13 și 14 pentru. Mulțumesc, împotrivă se adoptă un amendament oral privind amendamentul 15. Doamnă raportor, doreți să spuneți câteva cuvinte în legătură cu acesta? Ați eliminat câteva cuvinte și le-ați uh, le-ați înlocuit cu în, în, în timp ce um, de statele membre uh, și așa mai departe. Da. În amendament propunem să se suprime reducerea creșterii legalităților între um, orașele și satele care beneficiază de foarte multe fonduri. Eu cred că trebuie să creeze sinergii, de aceea insistăm asupra acestui concept. Votăm compromisul oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Numărul 16. Raportorul este împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă? Trebuie să votăm electronic amendamentul 16, deci să vedem care este rezultatul votului. Okay, we close the vote. S-a închis votul. Majoritatea este pentru, deci se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 17 până la 22. Haideți să votăm pentru, împotrivă, se adoptă 23. Raportorul este, raportorul este împotrivă. cine pentru? Mulțumesc, împotrivă. Vot electronic pentru 23. S-a închis votul. Majoritatea e împotriva, se respinge. 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 25 pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul uh, raportoarei 26R pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentele 26, 32, 33 și 36 uh, devin caduce. Do amendamentul 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 29 până la 31. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă se adoptă 32 a devenit caduc, precum și 33. Votăm în vot amendamentele 34 și 35. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni se adoptă. Urmează amendamentul 37. Votăm și pe acesta. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni se adoptă. Și acum votăm avizul în întregime, astfel modificat. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Abțineri nu sunt. Se adoptă în unanimitate. Felicitări, doamnă raportoare. Thank you. right, do we have Ian Trey here? Nu știu dacă Ian uh, Trey a sosit alături de noi, dacă nu-l invit să ni se alătură aici la prezidiu, după care mai trebuie să discutăm avizul lui Olger Geblevis și cel al lui Iosef Ribani. I, we are, I ask that the, if the rapporteur can be îi uh, am menționat acest lucru pentru ca raportorii să se pregătească să vină la prezidiu, astfel încât uh, colegi, colegii care doresc să mai ia cina în această seară să aibă timp suficient pentru acest lucru. Foarte bine. Ian. Ian 3, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați membri ai CVR, stimați invitați, am redactat un proiect de aviz din partea Comitetului regiunilor pe marginea subiectului inteligența artificială pentru Europa. Am fost asistat de un expert de la, o, de la Universitatea din Tallinn pentru Tehnologie, un expert uh, uh, în acest domeniu, liderul proie- unui proiect care se ocupa de uh, auto, autobuze care se conduc singure. Nu este niciun secret faptul că Mm, inteligența artificială poate să ne schimbe modul în care abordăm și privim lumea. Și m-am întrebat de ce Comitetul Regiunilor trebuie să redacteze un aviz privind acest subiect, ținând seama că și Comisia Europeană s-a ocupat de acest subiect. Acestei întrebări cred că pot să găsesc uh, un răspuns foarte mm, ușor. Autoritățile locale și autoritățile regionale Uh, cred că trebuie să înțeleagă care, există, care este potențialul adus de acest uh, domeniu al inteligenței artificiale. Dezvoltarea inteligenței artificiale este importantă pentru autoritățile locale din punctul de vedere al automatizării serviciilor uh, oferite, de exemplu, transport cu condus autonom, internetul obiectelor, dacă ne gândim la conceptul orașelor inteligente, a, a soluțiilor automatizate în ceea ce privește serviciile de sănătate în agricultură și, de ce nu, în uh, guvernanța uh, electronică. Există și alte servicii electronice în uh, domeniul educației, din punctul de vedere al algoritmilor folosiți care înregistrează elevii, îi distribuie diferitelor școli în funcție de rezidență și de distanța de cea mai apropiată școală, de exemplu. Și acum o să vă prezint principalele uh, mesaje din avizul meu. Reconversiunea uh, profesională, primul. Cred că toată lumea înțelege că inteligența artificială va face ca un număr de locuri de muncă să dispară în viitorul apropiat, ceea ce înseamnă că unii își vor pierde locurile de muncă, însă, în același timp, vor fi create noi locuri de muncă. Mm, pentru a fi pentru a putea ocupa aceste noi locuri de muncă create, este nevoie de o reconversie profesională, de um, o educație continuă și regiunile noastre pot juca un rol important din acest punct de vedere și finanțarea educației este importantă pentru a ne îndepărta de finanțarea proiectelor, uh, așa cum se întâmplă astăzi, trebuie să înțelegem care vor fi și posibilitățile uh, de viitor din, din acest domeniu. De asemenea, este important să există o coordonare a strategiilor dedicate inteligenței artificiale între statele membre și uh, cadrul european. Noi am creat un proiect prin care încercăm să coordonăm activitățile noastre cu ceea ce există pe plan european. În uh, proiectele pilot este important să fie uh, implicate autoritățile locale, autoritățile regionale. Uniunea Europeană, în viitorul apropiat, ar trebui să sporească în mod uh, considerabil finanțarea proiectelor uh, legate de inteligența artificială. De asemenea, în viitoarele planuri de, fina- de uh, finanțare uh, ar trebui să fie pre- uh, prevăzute fonduri speciale pentru acest domeniu. Uh, Uniunea Europeană, de exemplu, investește de 3 ori mai puțin decât face China în acest domeniu, de chiar de 5 ori mai puțin decât investește, investește Statele Unite ale Americii. Avem nevoie de o platformă cuprinzătoare dedicată inteligenței artificiale pentru Europa. Trebuie să implicăm și reprezentanții regiunilor, părțile interesate din regiuni care să poată să aducă contribuția uh, din partea regiunilor la discuțiile purtate privind inteligența artificială. Avem nevoie și de un cadru etic care să respecte uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Securitatea și siguranța inteligenței artificiale uh, nu trebuie să fie pierdute din vedere. De asemenea, uh, Uh, viața privată, drepturile utilizatorilor, cu cât vom depinde mai mult de soluțiile digitale, cu atât identitățile și drepturile noastre în lumea digitală vor deveni și mai vulnerabile. Aș dori să insist din nou asupra faptului că uh, in, uh, punerea în aplicare a inteligenței artificiale în Europa nu uh, trebuie să se desfășoare fără implicarea autorităților regionale și locale. Președintele, mulțumesc foarte mult. Există uh, colegi care doresc să intervină, văd că nu, probabil cu ocazia președinției uh, finlandeze vor fi mai mulți uh, doritori. Haideți să trecem la vot. Aș, v-aș propune să votăm în bloc amendamentele 1 până la 5. Cine stă pentru? Împotriva? Nimeni se adoptă. Amendamentul 6 acum. Cine stă pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Împotriva? Mm, trebuie să verificăm. Prea mulți colegi uh, nu votează, mulți alții sunt uh, la cafenea, dar haide să votăm. All right, let... Foarte bine, închidem votul. Majoritatea vota pentru, se adoptă. Acum vot în bloc 7, 8 și 9. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni se adoptă. Supunem la vot acum avizul întregimea sa. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Felicitări lui Ian 3 ma sooviksin veel tänada kogu SEDEC eh, meeskond. Aș dori să mulțumesc întregi echipe de la SEDEC, lui Maria și expertului meu, Rai Vosel, pentru succesul înregistrat de acest aviz. Și dacă îmi permite să fac puțină reclamă, aș dori să vă spun că Estonia Uh, promovează uh, soluții uh, digitale și există un punct dedicat inteligenței artificiale în, în Bruxelles, care are inteligen, originea în Estonia. Există un autobuz care se conduce în mod autonom și puteți, să, puteți să-l vizitați, să vizitați contribuția adusă inteligenței artificiale de către Estonia mâine aici la Bruxelles. Deci dacă doriți, sunteți invitați. Alright. Foarte bine. Următorul uh, aviz este cel al lui Olgerd Geblevit, combaterea dezinformării online, o abordare europeană. Bine ai venit și uh, vă dau imediat uh, cuvântul pentru a ne prezenta avizul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domne, stimați domni, Știm că știm de mai mult timp că există dezinformare, există dezinformare uh, mai de mult din istorie, ne confruntăm cu ea și în societatea de astăzi, însă ca urmare a apariției uh, internetului și a mediilor de comunicare soci- uh, socială pe internet, dezinformarea a ajuns să uh, reprezinte una din cele mai mari, cele mai mari amenințări la adresa democrațiilor. Este un subiect abordat de multe instituții de cercetare, institute de cercetare independentă și în ultimul an uh, Comisia Europeană și-a precizat uh, poziția vis-a-vis -vis de acest subiect, pentru că s-a înțeles tot mai mult că alegerile libere sunt amenințate. Comisia Europeană a publicat o comunicare în acest sens și Comitetul Regiunilor a, redact- uh, a lucrat la redactarea propriului aviz din propria inițiativă, pentru că combaterea dezinformării este o sarcină comună nouă tuturor. În avizul meu citez multe exemple de campanii de uh, dezinformare. Și eu m-am referit la faptul că există cazuri în care chiar și noi publicăm, transmitem mai departe uh, știri, informații false. o informație falsă este diseminată um, în proporție mai mare cu 70% față de o informație adevărată. După cum am spus, trebuie să um, ne asigurăm că alegerile libere rămân libere și trebuie să construim o societate responsabilă și în, uh, pentru acest lucru avem nevoie de măsuri luate la mai multe niveluri. În avizul meu îmi exprim sprijinul pentru propunerile făcute de Comisia Europeană. Patru elemente sunt importante în combaterea dezinformării. În primul rând, un grad mai mare de transparență a sursei dezinformării. Ar trebui să știm cine uh, produce uh, informațiile false, cine plătește pentru producția acestor informații false. Apoi avem nevoie de o uh, identificare acestor informații și uh, programe, avem nevoie de programe uh, educaționale pentru a crea uh, cetățeni bine informați. După cum știți, Comisia Europeană a încheiat un acord cu uh, proprietarii platformelor uh, sociale și a lucrat la pregătirea unui plan de acțiuni uh, pentru anii următori. Și noi, reprezentanții autorităților regionale, suntem obligați să combatem și noi dezinformarea uh, online. Considerăm în primul rând că educația civică are un rol um, cheie în combaterea dezinformării. Autoritățile regionale sunt responsabile pentru educație. Drept urmare, trebuie să ne asumăm uh, responsabilitatea informării corecte și um, creării unui, a, a, informării corecte a cetățenilor, care să nu se lasă păcăliți de dezinformare. Și Fondul Social European ar putea să fie folosit și în acest sens. Nu trebuie, nu trebuie să creăm uh, doar o, inform- o societate informațională, ci Trebuie să, cre- să creăm, să dăm posibilitatea cetățenilor să poată identifica uh, activitățile de dezinformare și din acest punct de vedere trebuie să se implice și alte instituții, cum ar fi anumite ONG-uri, care ar trebui să se bucure de sprijinul nostru și în plus ar trebui să susținem obiective și, mas- și organisme de presă locale independente. Și din acest punct de vedere ne revine un rol pentru că am văzut că uh, presa tradițională se află în defensivă și se confruntă cu mare probleme. Uh, presa tradițională, convențională, se simte uh, responsabilă pentru ceea ce se publică. În mediul online această responsabilitate dispare și trebuie să susținem mai mult mass media tradițională astfel încât aceste informații reale să ajungă uh, la uh, ținta lor, la cetățeni. Și aș dori să mulțumesc uh, experților și tuturor celor care au pregătit amendamente, amendamente de care am încercat să țin cont. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această introducere foarte, foarte bună. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Arman, vă rog. Sì, molte grazie. E la uh, Uh... Mulțumesc. Este o inițiativă extrem de importantă, tocmai pentru că eh, face legătura dintre societatea politică și societatea informației, deci mulțumesc mult raportorului pentru tot ceea ce a făcut. Ehm, o idee, o, un, o chestiune care sprijină amendamentele pe care le-am descris. Subliniază importanța conceptului de open government, deci de administrație deschisă. Dacă permitem accesibilitatea la datele administrațiilor publice, permitem fiecărui cetățean să verifice eh, dacă informațiile pe care le primesc sunt adevărate sau false. Pentru că deseori știrile false nu pot fi verificate dar la prima vedere par uh, adevărate. Deci dacă noi permitem accesul, extindem accesul cetățenilor uh, la datele uh, administrației locale și regionale, permitem cetățenilor să uh, verifice dacă o știre este falsă sau nu. Pentru că, de exemplu, se spune că un administrator s-a, uh, a spus un lucru sau a adoptat un act, dar nu este așa pentru că pe, pe, pe site-ul administrației se poate verifica uh, dacă a fost așa sau nu. Deci, lupta împotriva știrilor false Uh, trece nu doar prin sprijinirea ziarelor, dar și prin uh, open government, deci administrația deschisă, prin accesibilitatea la date care permit tuturor cetățenilor să verifice dacă informațiile uh, promovate de fake news sunt uh, false sau adevărate. Just for your information. Un punct informativ. În acest an, în Palermo, în Sicilia, vom discuta mai mult sau mai puțin peste două săptămâni digitalizarea și așa mai departe. Uh, va fi o conferință SEDEC. Domnul Sorensen are acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul. Mă numesc uh, Herek uh, Sorensen din Danemarca. Eu mă împotrivesc acestei propuneri și nu aș dori să destram uh, munca bună a raportorului, însă nu cred că Comisia Europeană ar trebui să cheltuie fonduri pe această chestiune. Este o formulare vagă, ambiguă uh, și, am, și o luăm pe o pantă periculoasă care s-ar putea să îngrădească libertatea uh, mass media și libertatea de exprimare. Nu că nu aș fi de acord că dezinformarea nu ar fi o problemă, însă nu astfel reușim să uh, rezolvăm problemele. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. Educația, uh, transparența actului de, guvern, uh, de guvernare sunt importante astfel încât oamenii să poată verifica singuri veridicitatea. Îmi aduc aminte de salturile anterioare din istorie cu caracter tehnic, de exemplu când a apărut mm, uh, radioul, televiziunea. Oamenii s-au temut despre cum acestea vor afecta societatea și cred că există chestiuni similare în, uh, ter- uh, în termeni legați de uh, mediile de comunicare socială pe internet. Eu cred că oamenii sunt suficient de inteligenți și nu trebuie să risipim banii contribuabililor pe acest subiect. Mulțumesc, nu mai există și alte intervenții. Haideți să trecem la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc împotriva. Se adoptă. Amendamentul 2R. raportor, uh, amendamentul raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul 2 devine caduc. Amendamentul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Nimeni. Se adoptă. 4 pentru. Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Toată lumea a votat pentru. Se adoptă. 8. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9, cine stă pentru? Împotrivă. Majoritatea a votat împotrivă, se respinge. Amendamentul 10, cine stă pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat pentru, se adoptă. Amendament, amendamentul 11, cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul raportorului 13R. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Se adoptă. 13 este caduc, drept urmare. amendamentul raportorului 14R. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Se adoptă. 14 devine caduc. Amendamentul 15 acum. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva se adoptă. Amendamentul raportorului 16R. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni. Se adoptă. 16 și 17 devin caduce. Amendamentul 18. Acum cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul raportorului 19R. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? nimeni, se adoptă. 19 și 20 sunt caduce. Amendamentul raportorului acum, 21R, cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Se adoptă. 21, 22, 23, 24, toate devin caduce. Și am ajuns la votul pe marginea întregului aviz astfel uh, modificat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Un două voturi împotrivă, abțineri, se adoptă astfel modificat. Mulțumesc și felicitări raportorului. Thanks a lot. And now we'll have the final opinion of the... Cum un ultim aviz pe această seară, Iosef Ribani,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 All right, on this opinion. Uh, Avem un amendament uh, oral cu schimbări minore, dar le vom discuta pe parcurs. Acum aș dori să dau cuvântul raportorului Iosef Ribani. vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-a acordat cuvântul. Acest aviz e format din trei părți. Prima parte, o revizuire a directivei din 2008, după aceea strategia pentru mobilitate automatizată și apoi comunicarea Europei EU on the move, Europa în mișcare. În ceea ce privește modificarea directivei, am avut 19 amendamente care au fost înaintate. Pentru noi cel mai important este să păstrăm principiul subsidiarității. Bineînțeles că trebuie să subliniem rolul regiunilor și al autorităților regionale în acest proiect. Deci, în primul rând, nivelul local și după aceea nivelul european. Este foarte important să punem uh, accentul și pe rețelele TNT, rețelele transeuropene de transport. În anumite regiuni, aceste rețele pot fi dezvoltate, dar în altele nu, pentru că nu există suficientă finanțare. Și deci trebuie să ne asigurăm că avem fondurile necesare astfel încât uh, aceste rețele să poată să fie construite. Cu mare satisfacție am constatat că am reușit să ne punem de acord pe axele principale rutiere în regiunile noastre. Avem uh, așa numitele uh, uh, șosele primare care au fost evidențiate, dar există drumuri din statele membre care nu sunt considerate ca fiind uh, rute prioritare și care ar trebui să fie considerate ca atare, pentru că astfel regiunile ar putea să se dezvolte mult mai repede. De asemenea, trebuie să continuăm să evaluăm uh, starea șoselelor și trebuie să avem și suficient timp la dispoziție pentru a efectua aceste evaluări. De asemenea, trebuie să avem reguli foarte clare în Europa atât de diversă pe care o avem. În ceea ce privește strategia pentru mobilitate automatizată, mm, ă, aici au fost foarte multe amendamente și Mm, e o, o oportunitate imensă pe viitor această mobilitate automatizată, mai ales pentru zonele slab populate. Pentru că uh, oamenii care trăiesc în aceste zone vor putea folosi aceste tipuri de transport pentru a ajunge mai ușor la oraș și în zonele urbane. Ah, pentru că mobilitatea se va transforma într-un serviciu, e o altă trăsătură a mobilității, ceea ce va schimba structura uh, proprietății uh, vehiculelor. Ceea ce înseamnă că multe zone din orașe uh, vor, uh, se vor elibera, precum parcările. Deci va trebui să gândim foarte bine acest uh, proces complex va trebui să uh, armonizăm uh, aceste rețele cu uh, condus automat, iar pentru uh, noi, uh, guvernele locale, autoritățile locale, este foarte important să lansăm uh, proiecte pilot, proiecte de uh, testare. pentru a eficientiza mobilitatea. Mobilitatea va fi și mai abordabilă, la prețuri mai abordabile. Și această mobilitate mai ieftină va însemna și că traficul rutier va uh, crește și trebuie să ne pregătim și pentru această evoluție. Trebuie să începem să pregătim uh, în orașe și Uh, să ne pregătim pentru uh, provocări cu totul uh, noi și diferite. Avem nevoie de vehicule inteligente în orașe, în timp ce la țară avem nevoie de drumuri inteligente, să spunem. Acum, a treia parte a documentului, comunicarea U.N. mișcare. Aici aș dori să menționez două aspecte. E vorba de uh, o comunicare care uh, vizează anul 2050. S-ar putea ca în orașe să asistăm la fenomenele electrosmagului, ale ceței electronice, nu știm care va fi uh, consecințele, vor fi consecințele asupra sănătății uh, citadinilor. Acum, în ce privește transportul uh, inteligent, poluarea va scădea, deci uh, cu toate oportunitățile pe care le oferă inteligența artificială, vom putea să folosim uh, surse alternative de energie și aceasta în mod și mai eficient. Și încă o observație cu privire la textul ca atare. După cum v-am spus, am primit 19 amendamente, dintre care am reușit să uh, pregătesc 12 amendamente de compromis, dar aș dori să retrag amendamentele T. Pentru că în multe locuri din text uh, se face uh, trimitere la locuri și nu cred că ar trebui să modificăm propunerea comisiei. Iată tot ce aveam de spus. Mulțumim, mulțumim pentru introducere. Aș dori să știu dacă există colegi care s-au înscris la cuvânt. Domnul Bor, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sprijin în mare parte acest aviz, însă am totuși o mică obiecție uh, legată de aviz și de o parte din amendamente. Din punctul meu, uh, se menționează în mod uh, inutil argumentul subsidiarității. Comisia spune că ar trebui să uh, identificăm aceste uh, drumuri prioritare uh, și șosele prioritare uh, dincolo de rețeaua TNT. Și uh, ar trebui să abordăm această chestiune prin directive. Problema mm, la acest aviz are de-a face cu baza de date privind hărțile, um, deci Euromap. Poate că nu ați auzit de ea, dar e o bază de date asemănătoare cu Eurostatul. Federația Agențiilor de Cadastre Naționale a uh, creat această bază de date. Această bază de date a apărut ca o consecință a datelor furnizate de către agențiile naționale. Și deci, ea ar trebui să reflecte sau reflectă Uh, poziția acestor agenții naționale, acestor instituții naționale. Cu o parte din amendamente există o problemă în legătură cu ce s-a întâmplat într-un anumit uh, stat membru. Și aici mă refer uh, la ce s-a întâmplat în Danemarca. E o observație în atenția colegilor din Danemarca. O parte din șosele au fost trecute din grija autorităților naționale în cea autorităților locale și deci Uh, se generează o problemă din perspectiva uh, colegilor din Danemarca, mai ales în ceea ce privește directiva Comisiei legată de uh, șoselele prioritare, altele decât autostrăzile. Dar, într-adevăr, s-ar putea să fie o problemă, dar această problemă trebuie să fie rezolvată la nivel uh, național și nu la nivel european. Eu nu militez aici pentru armonizare, Însă dacă în contextul uh, siguranței rutiere, având în vedere uh, faptul că cetățenii europeni călătoresc peste tot în Europa, trebuie să existe uh, totuși câteva elemente comune în domeniul siguranței rutiene, rutiere, pentru că dacă nu se creează probleme. Prin această directivă, Comisia încearcă tocmai să impună aceste elemente comune. Din păcate, baza de date uh, nu este total uh, Uh, adaptată, ea nu reflectă situația din uh, Uniunea Europeană, dar e uh, cea mai apropiată de, ca echivalent la Eurostat. Deci voi, mă voi opune la vot anumitor amendamente pentru că aceste amendamente menționează subsidiaritatea pe care eu cred că ar trebui să o evităm. Domnul raportor dorește să aibă o reacție? Da, sigur că da. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Bor. În multe țări din uh, Uniunea Europeană problema este diferit abordată și este foarte greu să găsim un numitor comun. Dar să nu uităm că noi suntem reprezentanți uh, ai autorităților locale și regionale și trebuie să punem în prim plan uh, interesele noastre. Aceste autorități locale și regionale trebuie să fie implicate cât mai mult în uh, dezvoltarea infrastructurii rutiere. Pentru că, spre exemplu, există probleme, uh, există proiecte regionale care însă necesită o infrastructură specifică. De exemplu, colega Ana Mogher de la PPE a înaintat amendamentul 4, care reflectă uh, această problemă. Cred că trebuie să-l sprijinim și deci astfel vă, ne vom îndrepta în uh, direcția cea bună. Domnul Brandisen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, domnul Bor a pus uh, degetul pe rană și de aceea noi, delegația daneză, am uh, reacționat. Domnul raportor a spus înainte că răspunderea uh, aparține autorităților uh, mm, regionale în ceea ce privește structura rutieră. Deci noi avem două niveluri, cel local și cel regional în Danemarca. Știm că e răspunderea noastră și de aceea, prin amendamentul nostru, doream să sprijinim acest lucru și să subliniem că noi uh, ne descurcăm foarte bine la nivel de comune în uh, Danemarca. Mulțumim! Mai dorește cineva să ia, să ia cuvântul? Dacă nu, atunci vă propun să trecem la amendamente. Amendamentul 1, dacă este adoptat, atunci vom vota doar cuvântul ADER din amendamentul 2. Cine pentru amendamentul 1? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea e împotrivă. Deci amendamentul a fost respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este pentru. Se adoptă, deci, numărul 3 acum. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Împotrivă majoritatea împotrivă, a fost respins. Numărul 4, aici avem un uh, amendament de compromis oral. Există mai multe versiuni lingvistice diferite. Avem aici uh, amendamentul în uh, limba engleză și dacă se adoptă această versiune, atunci va deveni textul de referință și celelalte versiuni lingvistice vor uh, avea ca punct de plecare versiunea în limba engleză pentru a evita confuziile. Domnul Bor, mi-e greu să citesc uh, ce scrie pe ecran, domnule președinte, dar există acolo câteva cuvinte cu care nu sunt de acord. Determining which road sections. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem de-a face cu tronsoane care vor uh, intra în sfera de aplicare al uh, directivei și un alt tronsor uh, care va fi de competența um, municipalității respective. Eu înțeleg care este menirea acestui amendament, însă formularea nu este chiar ideală. Și deci eu voi vota împotriva amendamentului. Uh. Uh, could Mr. Rapporteur explain a bit? Rugăm pe domnul raportor să ne explice cum stau lucrurile. Nu văd. O să expun uh, în limba maghiară, o să mă exprim în limba maghiară. Am înțeles că traducerea în limba engleză nu a fost, nu e, nu e suficient de bună, asta am înțeles eu. Aveți cumva sugestii, domnule Bor? Albert Bor ne-a obișnuit. De obicei uh, vine cu o formulare ideală care ne scoate din impas. Da, e clar că ar trebui să facem ceva schimbări, deci versiunea aceasta nu este cea mai bună. Uh, Voi încerca să vă ajut, eu sunt raportor. Ultima teză e corectă încercăm să ne asigurăm că uh, noi încercăm să ne asigurăm că principiul subsidiarității respectă propunerea comisiei. Partea dinainte, area of road covered by. Aici uh, e o formulare Uh, ciudată în limba engleză, dar ați înlocuit-o cu uh, tronsoane rutiere, deci road sections. Pentru mine tronson rutier, să zicem că e o stradă, care, o, o, un drum care leagă orașul A uh, de orașul B. Un tronson din această șosea ar putea să fie fa, uh, facă obiectul uh, directivei și cealaltă nu. Președintele, haideți să eliminăm cuvântul section. Raportorul e pentru, deci să eliminăm cuvântul section din text. E o parte din uh, amendamentul de compromis oral. E mai bine așa, nu? Bun. Haideți să vizităm amendamentul oral de compromis. Deci cuvântul section a fost eliminat. Vă rog, cine este pentru acest amendament oral de compromis, vă rog să votați. Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni nu se opune, se adoptă. Numărul 5. Pentru, vă rog să votați. Împotrivă. Majoritatea este pentru, se adoptă. 6. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, se adoptă. 7. Pentru, vă rog să votați. Mulțumesc, împotrivă. Nimeni nu se opune, se adoptă. 8 pentru, vă rog să votați. Mulțumesc. Se adoptă. Numărul 9 a fost retras. A fost retras și amendamentul raportorului 10R, deci acum avem amendamentul 10. Cine este pentru acest amendament? Vă rog să votați. Se pare că cineva dorește să ia cuvântul. Da. Am înțeles că amendamentul 8 a fost adoptat. Deci putem retrage amendamentul 10. Excelent e, situația este mai clară. Deci amendamentul 10 a fost retras. Acum votăm amendamentul 11. Cine este pentru acest amendament? Vă rog să votați. Mulțumesc împotrivă. Nimeni. Atunci se adoptă. Raportorul a retras amendamentul 12R. De asemenea, domnule, deci vom vota acum amendamentul 12. Cine este pentru amendamentul 12? Împotrivă. Majoritatea se opune, a fost respins. 13 uh, era, acum raportorului cine e pentru, mulțumesc, împotrivă, nimeni nu se opune, se adoptă. 13-14 devin caduce. 15, acum cine este pentru, vă rog să votați. Mulțumesc, împotrivă. Haideți să mai votăm o dată. Cine este pentru amendamentul 15? Vă rog să votați. Împotrivă. Trebuie să votăm electronic. Pentru că foarte puțină lume încă mai votează. Ok, let's see. Yes or no? Da sau nu, să vedem everyone voted? A votat toată lumea? Toată lumea cine dorește să voteze? Am închis votul. Respins. O diferență de un vot. 16. Acum cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni nu se opune. Se adoptă. 17 acum pentru, vă rog să votați. Împotrivă. Încă o dată, haideți să mai votăm. Cine-i pentru 17? Împotrivă. Majoritatea împotrivă, respins. Tot așa, diferență foarte mică de un vot sau două. O jumătate de vot. 18. cine e pentru? Împotrivă, majoritatea împotrivă, respins. 19 pentru, vă rog să votați. Împotrivă, majoritatea e pentru, se adoptă. Și acum, votul final pe acest aviz, astfel modificat. Cine e pentru, vă rog să votați. Împotrivă, nici o abținere, niciun vot împotrivă, votat uh, cu unanimitate de voturi. Mulțumesc, domnule raportor. Ok, hard work. Mâine vom continua cu truda. O seară plăcută vă doresc. Suspendăm ședința și reluăm mâine dimineață la ora 9. Mulțumesc. Suspendăm ședința pentru această seară.